A very good morning to everybody um, for um, our two-day meeting. I could have a thank you very much of your order. Bună dimineața tuturor. Vă mulțumesc dacă vă așezați, pentru că avem o ordine de zi foarte plină în uh, ziua de astăzi și mâine și mă bucur că atât de mulți colegi sunt prezenți. Vreau să urez bun venit, sigur, și tuturor care ne urmăresc pe internet. Bună dimineața și dumneavoastră și vreau să vă spun că ultimul uh, uh, buletin informativ al comisiei noastre uh, a fost publicat. Uh, cine dorește să primească acest uh, buletin informativ prin internet, puteți să uh, o faceți pentru că puteți să vă abonați, pentru că avem foarte multe informații actuale. Și avem acum și un sit web separat pentru activitatea la economia digitală. Uh, Maria Susia se ocupă de acest uh, uh, sit internet și acolo sunt toate informațiile legate de uh, documentele în lucru și de reuniunile noastre. De asemenea, uh, foarte curând vom auzi care au fost progresele făcute în negocierile în trialog, dar în buletinul informativ veți găsi și un rezumat uh, ale negocierilor în trialog pe toate dosarele care sunt în negociere în momentul de față, deci puteți să urmăriți și aceste procese. Acum câteva informații referitoare la ordinea de zi de astăzi și de mâine. Vreau să vă informez de o modificare. Uh, avem un uh, document uh, separat, un punct separat, reconfirmând avizul nostru cu privire la uh, um, serviciile de handling la sol. Comisia de Transporturi nu și-a schimbat substanțial raportul, deci nu trebuie să schimbăm avizul și ceea ce înseamnă că nu mai e nevoie să discutăm acest aviz, uh, ci retrimitem practic avizul și acest punct uh, nu va mai fi discutat după votul uh, avizului referitor la trialurile clinice cu medicamente de uz uman. Haideți să văd dacă mai am alte comunicări de făcut. Am transmis uh, tuturor membrilor o notă referitoare la uh, Convenția cadru a uh, OMS referitoare la controlul tutunului și cum ar trebui să fie tratat acest subiect în acest cadru. Informațiile au fost transmise pe e-mail și se, sunt disponibile în mai multe limbi. trecem la primul punct și anume avem o serie subcintă de uh, informații actualizate referitoare la negocierile în trialog. Doamna Roitova, cred că poate să ne informeze despre situația discuțiilor de ieri referitoare la noul cadru legislativ. Deci, haideți să vedem ordinea. În primul rând ne ocupăm de uh, codul uh, Uniunii Vamale. Domnul Schwab va prezenta raportul. Deci, codul Vamal, apoi concesiunile, apoi achizițiile publice și apoi am să fac și eu două informări scurte referitoare la uh, noul cadru legislativ și meșteșugurile recreaționale. Domnul Schwab acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură faptul că eu am ocazia astăzi să vă prezint în numele colegei noastre, Constanților Grip, uh, cum a evoluat trialogul referitor la codul VAMAL și dumneavoastră ați fost acolo, domnule președinte, și de aceea vă rog să aduceți completări sau să mă întrerupeți dacă um, aveți uh, ceva de adăugat la ceea ce m-a rugat doamna Le Grip să spun. Am să trec la engleză. Constanț mi-a dat o notă scurtă în care mi-a spus că subiectul întâlnirii de pe data de 19 s-a referit la alinierea Tratatului de la Lisabona la uh, dispoziție de implementare ale codului VAMAL. Um, s-a purtat un schimb de opinii cu privire la modul de abordare al punctelor divergente principale. În trialog s-a discutat de asemenea, s-au discutat uh, regulile de origine, uh, prezentarea vamală, de asemenea bunurile care trebuie scoase din teritoriul vamal. La propunerea președintelui, deci a TAMACM, s-a convenit între cele trei instituții să confirm rezultatul reuniunii anterioare și să se rezolve la nivel tehnic uh, divergențele rămase, cu excepția determinării regulilor de origine. După reuniune, raportorul a exprimat Comisiei și Consiliului ceea ce consideră dânsa a fi un risc, și anume să nu se găsească un acord satisfăcător referitor la termenul de intrare în aplicare a codului vamal modernizat. De aceea, doamna raportor a anunțat Comisia că ar dori să ceară o extindere a acestui, o prelungire a acestui termen, conform um, celor discutate la IMCO pe 21 februarie. Domnule președinte, așa este prezentarea mea, rămân la dispoziția dumneavoastră. Dacă doriți să adăugați ceva, vă rog să o faceți. Da, mulțumesc, Andreas Schwab, în numele doamnei uh, Le Grip. Uh, vreau și eu să vă spun că va avea loc un, o nouă reuniune în trialog pe 10 aprilie și vom avea atunci o imagine clară asupra rezultatului. Ne păstrăm încrederea că vom putea rezolva chestiunile rămase nerezolvate, mai ales cele legate de actele delegate și actele de punere în aplicare. Um, și am vrut să le discutăm la nivel orizontal pentru că aceste chestiuni apar în fiecare trialog în care suntem implicați și trebuie să luăm niște decizii uh, de nivel, uh, de nivel general, niște chestiuni de principiu referitoare la uh, actele delegate și actele de punere în aplicare și ce, ar ce ar trebui să apară în textul de bază al directivei. Mulțumesc pentru această prezentare. Dorește cineva să adreseze o întrebare? Acum ar fi ocazia. Dacă nu, atunci trec la acordarea concesiunilor și dau cuvântul lui Filip Juvan, raportorul nostru. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Precum Andreas, aș vrea să reamintesc că dumneavoastră ați participat la acest trialog și vă invit, dacă doriți, să completați cele spuse de mine, <clears throat> precum și raportorii din umbră și dumnealor poate să o facă. Am obținut un mandat de negociere în cadrul trialogului. Am programat cinci întâlniri trilaterale, din care unul în comun cu domnul Tarabella. Primul a avut loc pe 12 martie la Strasburg și a fost completat de mai multe reuniuni de natură tehnică împreună cu Consiliul. O a patra este deja programată în săptămâna aceasta, pe 22 martie. S-a ajuns deja la câteva amendamente de compromis care au fost trimise Consiliului, mai ales uh, în ce privește principiile generale. Eu cred că reuniunile tehnice se desfășoară într-o atmosferă prielnică și Vreau să mulțumesc tuturor, uh, îndeoseb raportorilor din umbră, care s-au arătat dispuși să conlucreze și vreau să mulțumesc și Comisiei și Consiliului, pentru că știți că inițial textele noastre erau uh, destul de divergente, acum uh, acestea s-au mai apropiat. Am abordat definiția concesiunilor deja pe data de 12 martie, mai ales folosirea celor două cuvinte care puneau um, probleme, mai ales uh, termenul procurement în engleză, care uh, ne făcea să ne gândim prea mult la achizițiile publice, de asemenea și termenul achizition, achiziție. Am discutat mult și despre transparență și cred că acum uh, am depășit reticențele Consiliului față de propunerea Parlamentului și că vom putea ajunge la un compromis interesant am discutat și despre plafoane. Știți că acest plafon de 8 milioane de euro pe care l-am fixat împreună pare a fi în contradicție cu uh, niște acorduri internaționale în vigoare. De asemenea, drepturile exclusive a fost o altă tematică abordată în cadrul discuțiilor cu Consiliul. Cred că se va putea ajunge la un compromis, iar în ce privește durata concesiunilor, punctul nodal era uh, limitarea în timp, care ar trebui să fie înscrisă în text. Deci, încă o dată, uh, am discutat cu raportorii din umbră ieri. În ce privește plafoanele, uh, pozițiile uh, Parlamentului și ale Consiliului rămân în continuare foarte divergente. În rest, discuțiile se desfășoară bine, deci deocamdată <clears throat> problema cea mai uh, să rămân este cea a plafoanelor. Parlamentul își dorește înainte de toate să aibă un text clar, pragmatic. Cred că aceasta va fi principala contribuție a Parlamentului la această nouă legislație. Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte bine. Aveți întrebări pentru domnul Juvan în ce privește trialogul despre concesiuni? Atunci trecem la achizițiile publice. Domnul Tarabela. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Primul trialog a avut loc pe 6 martie, într-o atmosferă propice, unde toată lumea dă dovadă de înțelegere față de ceilalți și vreau să salut rolul comisiei care încearcă să propună soluții de compromis acolo unde există divergențe mari de opinie între Consiliu și Parlament. În același timp, trebuie să constat faptul că Consiliul deocamdată rămâne ferm pe poziții și nu prea dorește să uh, facă concesii uh, în discuțiile cu Parlamentul. E senzația cu care am rămas după această primă reuniune. În schimb, reuniunile tehnice deja uh, au avut loc uh, de mai multe ori, de patru ori practic, și am putut să facem progrese. Vreau să insist asupra faptului că uh, pe viitor uh, vom avea și mai multe reuniuni tehnice uh, și poate că va fi și mai uh, ușor atunci când vom ajunge la un ritm mai regulat al trialogurilor. Am programat trialoguri până luna iunie și sper că nu și după aceea. Și sper că așa o să putem să uh, știm unde discuțiile uh, se blochează și unde este nevoie de un nou mandat. În jargonul nostru am discutat deja despre acest prim cluster, deci uh, procedurile cu privire la achizițiile publice, pașaportul electronic, serviciile electronice, așa cum ați văzut după ce ați citit textul adoptat de Consiliu, e de la sine înțeles că abordarea Consiliului nu este atât de cuprinzătoare precum cea a Parlamentului. Noi chiar ne dorim să avem o piață unică cu platforme interoperabile Consiliul însă um, întâmpină dificultăți uh, în a găsi un acord pentru că uh, e poate mai ușor să ajungi la o înțelegere între șapte grupuri politice decât între 27 de state membre. Consiliul preferă uh, o Europa a la carte și această abordare duce la fragmentarea pieței. Ori noi ne dorim ca aceste instrumente electronice să ușureze viața întreprinderilor și viața consumatorilor. Discutăm, încercăm să găsim uh, o cale de mijloc. Transpunerea obligatorie este o condiție sine qua non pentru noi. Trebuie să fie o transpunere obligatorie din punct de vedere a Parlamentului. Apoi, transparența la 24 de luni de la transpunere trebuie să um, intre în vigoare această legislație. Vrem să refuzăm clauza de confidențialitate drept limită uh, în calea procedurii electronice, iar pașaportul electronic trebuie să fie interoperabil, să fie tradus în toate limbile, ca să putem vorbi cu adevărat de o piață unică și ca toată lumea să aibă acces la acest tip de instrument. În încheiere, vreau să mulțumesc uh, colegilor raportori din umbră care uh, apără poziția Parlamentului. Sper să continuăm tot așa, astfel încât poziția noastră să primeze. Următorul trialog va avea loc pe 26 martie și va fi o întâlnire importantă pentru că vom aborda clusterul numărul 5, unde discutăm despre o mai mare participare a întreprinderilor mici și mijlocii la uh, licitațiile publice și vom mai discuta și despre criteriile sociale și de uh, mediu vis-a-vis -vis de participarea la uh, um, licitațiile publice. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, a fost foarte util și cred că ai dreptate atunci când spui că e greu să um, ajungi la ritmul de croazieră cu aceste întâlniri. Multă lume nu știe că în spatele trialogurilor se ascund uh, multe uh, reuniuni tehnice, se depun multe eforturi pentru că Parlamentul dorește să privească cu lupa fiecare amănunt tehnic uh, despre care se discută cu celelalte două instituții. Mă bucur să o salut pe doamna Roitova, care este raportarea noastră pentru cadrul legislativ, și o întreb dacă dorește să ne facă o prezentare succintă, pentru că trebuie să fim conștienți de faptul că suntem în criză de timp în această dimineață. Doamna Roitova, vreți să ne spuneți câteva cuvinte despre trialogul de azi noapte? Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla v první řadě velice poděkovat Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră și domnului președinte Harbour, pentru că am senzația că ieri am reușit să facem ceva uh, pe, la care nici măcar nu visasem, și anume să ajungem la aproape 99% de încheiere de negocieri în ceea ce privește o directivă cheie, o directivă care, din punct de vedere tehnic, se ocupă de pachetul din 2009. Aș dori să mă refer la ședința tehnică sau la ședințele tehnice care au fost deja organizate. Tot ceea ce am votat noi aici a putut fi implementat și, având în vedere că nu avem prea mult timp la dispoziție, voi redacta un raport pentru comisia noastră, în așa fel încât să nu vă răpesc prea mult timp. Ședința de ieri s-a prelungit până la 1 și jumătate. De ce? Pentru că Consiliul își dorea ca grupurile de lucru care există în momentul de față în cadrul comitologiei să aibă competențe clar stabilite în ceea ce privește instaurarea și punerea în aplicare a anumitor regulamente. Și această dorința Consiliului nu este realizabilă, pentru că acest lucru ar contraveni tratatului de la Lisabona și dreptului primar. Cu toate acestea, noi suntem de părere că aceste aspecte pot fi abordate din nou în alte ședințe, în alte forumuri. Am reușit să găsim soluții de compromis, care atrag atenția asupra faptului că în cadrul ședințelor de comitologie să existe experți la nivel național, la nivel sectorial, care să fie invitați și care să fie consultați în momentul în care se dorește punerea în aplicare concretă a acestor directive. Iată deci foarte pe scurt care este situația, iar atât Comisia cât și Consiliul au o abordare foarte pozitivă. Dacă grupul de lucru al Consiliului vinerea viitoare va fi de acord cu textul pe care noi l-am negociat, atunci acesta ar putea să fie aprobat, în așa fel încât în luna mai să putem vota în plen. Și deci mai avem în continuare în cam câteva procente rămase uh, de negociat referitor la directiva. Uh, în ceea ce privește celelalte directive, am încheiat cam 85% din muncă, atât la nivel orizontal cât și la nivel uh, sectorial și sper că vom reuși să depunem eforturile necesare pentru a depăși aceste câteva procente care ne-au mai rămas. Munca depusă de grupurile de lucru va fi deosebit de importantă și în ceea ce privește restul pachetului, e bine, acest lucru sper eu că va putea fi votat în plenara din luna septembrie. Mulțumesc foarte mult, într-adevăr. E adevărat că am reușit din punct de vedere tehnic să ajungem la un acord foarte bun și E clar că mm, legislația existentă va ajunge la capăt în luna iulie, deci e nevoie de o înlocuire acestora. Bun, mai sunt alte întrebări? Văd că nu. Atunci aș dori să profit de ocazie pentru a vă spune că primul trialog va avea loc în această seară, cu doamna Vaniu ca și raportor, deci vom avea un raport pe această temă la următoarea noastră ședință și în ceea ce privește meșteșugurile recreaționale vom avea în principiu o ședință formală de trialog în, la începutul lunii mai, dar noi am avut anumite îngrijorări în ceea ce privește anumite categorii de meșteșuguri uh, și Vom vedea dacă vom putea avea o influență asupra rezultatului final a acestor discuții. Bun, atunci, cu acesta putem încheia acest punct de pe ordinea de zi și trebuie să ne asigurăm că în continuare toată lumea este Uh, concret implicată și toată lumea este clar la curent cu rezultatele obținute în cadrul acestor uh, trialoguri și vrem să ne asigurăm că toată transparența pe care ne-o dorim există în aceste discuții. Acum avem un raport foarte important referitor la trialurile clinice. Raportorul nostru ne va face o prezentare a amendamentelor de compromis o să trebuiască să vă grăbesc puțin, pentru că avem câțiva experți care vor veni în sală pentru următorul punct de pe ordinea de zi, deci îl vor ruga pe domnul raportor Cristian Silviu Bușoi să ne prezinte amendamentele de compromis și apoi vom vedea dacă raportorii din urmă doresc să facă comentarii pe această temă. Deci, mai întâi vă rog să ne prezentați contextul acestor amendamente. We'll, uh, use maximum five minutes, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Mă gândisem inițial să am o intervenție de 5 minute, dar poate că am să o reduc. Am avut o cooperare foarte bună cu raportorii din umbră, cu ceilalți colegi, cu secretariatul. Am avut două ședințe cu raportorii din umbră și acest aviz este unul foarte important. E vorba de trialurile clinice, care trebuie să fie mai inovatoare și care să susțină cercetarea în domeniul medical. Avem câteva amendamente de compromis și am înaintat și câteva amendamente orale, asupra cărora cu toții suntem de acord că s-ar putea să ajungem la un compromis. Dar am în vedere motiv, explicațiile tehnice și dificultățile de formulare, am preferat această formulă amendamentelor orale. Primul compromis se referă la ceea ce înseamnă o modificare substanțială. Am cerut, o, am șters o referință la uh, o decizie uh, conținut în articolele 8, 14, 19, 20 și 23, pentru că am încercat să ne concentrăm pe conținut. Am reușit să ajungem la un compromis și în ceea ce privește procedurile în ceea, uh, uh, pentru a uh, numi statul membru ca fiind uh, cel care este raportor. Însă, Comisia a avut o solicitare și anume ca uh, toate termenele fixate să fie, să fie respectate. Deci, statul membru care raportează este cel în care se introduce solicitarea și are un termen de trei zile pentru a face această raportare. Cel de-al treilea compromis trebuie să fie inclus în partea a doua a evaluării și aici avem niște prevederi la nivel național mai restrictive în ceea ce privește respectarea drepturilor acelor categorii de persoane vulnerabile implicate în aceste trealuri clinice. Trebuie să ne asigurăm că nu există nicio încălcare a drepturilor acestor persoane. Un alt uh, compromis se referă la evaluarea etică și trebuie să ne eh, referim în mod explicit la această evaluare etică. Deci eu am propus să reunim toate aceste aspecte într-un singur articol, articolul 7a, care se referă atât la modificarea substanțială cât și la noile cerințe. Plecând de la compromisul nostru, un trial clinic va începe în momentul în care va există o evaluare pozitivă de, acordată de către organismul competent care se ocupă cu astfel de evaluări. Cu toate acestea, am încercat să ținem seama și de opinia comisiei și am introdus ideea că evaluarea etică nu ar trebui să întârzie întregul proces. Apoi, în momentul în care o solicitare, după ce a fost inițial respinsă, este din nou introdusă, ar trebui să uh, existe o analiză a argumentelor care au dus la respingerea acesteia în primă instanță. Apoi, amendamentul de compromis numărul 6 introduce mai multe, mai, mai multe prevederi în ceea ce privește uh, gradul minim de risc. Deci, nu se poate începe un trial clinic până când nu s-a obținut gradul necesar de consimțământ din partea celor care vor face obiectul acestui uh, tra, uh, trial. Ne așteptăm ca uh, participarea la, uh, astfel, la astfel de studii clinice să, fie, să, să aducă beneficii proporționale celor care participă la astfel de teste. Este un aspect deosebit de important al acestui regulament. Am avut dezbateri foarte intense și uh, cu amendamentul de compromis care a fost susținut de grupurile politice spune în felul următor. Years from the end of the clinical trial. We have changed the commission. Noi am schimbat Uh, termenul propus de comisie de un an de zile și l-am făcut, uh, l-am transformat într-un termen de 2 ani de zile, care este foarte important, pentru că în momentul în care există un studiu uh, clinic care este condus de anumite entități academice universitare, e nevoie de timp și trebuie ca aceste entități să aibă timpul suficient pentru a putea publica în revistele științifice corespunzătoare. Apoi, un alt amendament de compromis se referă la anexa 3A care conține, după părerea mea, toate elementele care vor permite celorlalți cercetători să poată analiza rezultatele obținute. Pentru acele studii clinice comerciale care nu sunt academice, ă, termenul de publicare al ă, rezultatelor va fi de 30 de zile după autorizația comercială primită și iată că acest lucru trebuie să fie luat în considerare în momentul în care vorbim despre protecția drepturilor și intereselor comerciale, pentru că vrem să încurajăm inovarea. Și aș mai propune și câteva amendamente orale în ceea ce privește definiția produselor medicinale auxiliare, în ceea ce privește definiția evaluării comune, care, uh, un amendament depus de doamna McClarkin, care are un impact asupra întregului text, apoi un amendament în ceea ce prește persoanele care fac evaluarea solicitării uh, înaintate și o, un amendament oral referitor la statele membre și autorizația inițială, precum și un ultim amendament oral referitor la reprezentantul legal pentru că definiția aceasta este destul de diferită de la un stat membru la altul. Iată, acestea sunt elementele care se află în dosarul dumneavoastră. Pe, în linii mari, asta a fost conținutul discuțiilor noastre. Mi se pare că aceste amendamente îmbunătățesc textul, păstrând în același timp filozofia generală și sper că toate grupurile politice vor fi în măsură mâine la vot să susțină acest text. Uh, well, thank you very much for your leadership. Mulțumesc foarte mult pentru competențele dumneavoastră și implicarea dumneavoastră în acest dosar. Deci, după cum am spus, aș vrea să invit uh, raportorii din umbră să ia cuvântul, dacă au anumite comentarii de făcut pe marginea acestor amendamente. Poate eventual își vor uh, menține și confirma sprijinul față de cele spuse de domnul raportor. Thank you, Mr. Chair. Well, I just want to say that... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru încercarea dumneavoastră de a găsi soluții bune Deocamdată nu ne-am uh, hotărât cu privire la compromisuri, le susținem pe unele dintre acestea, dar probabil nu toate. Mai uh, avem niște analize de făcut, dar am să vă informez astăzi, odată ce vom fi desfășurate reuniunea noastră de lucru. Dar vă mulțumesc deocamdată pentru uh, colaborarea de până acum. Uh, a, Filip Juvan, da, da, îmi cer scuze, trebuie să vă dau cuvântul. Domnule președinte, o să sprijinim toate amendamentele de compromis uh, propuse de domnul Bușoi. Reamintesc faptul că cinci amendamente de compromis au fost uh, transformate în amendamente orale la cele ale secretariatului, deci sper că nimeni nu se va opune uh, acestor amendamente, da, putem să votăm pentru sau împotrivă, dar să nu vă ridicați ca să protestați în momentul în care vor fi depuse. În al treilea rând, în ce privește amendamentul de compromis numărul 7, aș vrea să fac o precizare. Este deosebit de important, deoarece se stipulează acolo că publicarea este obligatorie, ceea ce nu e cazul astăzi. Rezultatele negative nu sunt niciodată publicate, acum vor fi. Apoi, publicarea trebuie să fie lizibilă și pentru uh, publicul larg și, de asemenea, trebuie să permită o controlare a rezultatelor de către alți uh, uh, cercetători. Dar publicarea devine obligatorie nu după o perioadă de un an, ci de doi ani. De ce? Deoarece acest lucru ține de specificul publicațiilor științifice și apoi de trăsăturile uh, trialului. Dacă, după ce se încheie un trial, uh, Rezultatele sunt publicate mai întâi pe site-ul Uniunii Europene, înainte ca acestea să apară într-o publicație științifică, atunci s-ar putea ca unii cercetători să uh, um, abuzeze de acest lucru și să se uh, să <laughs> și de aceea trebuie să așteptăm o perioadă de 2 ani de zile. Pentru că există multe studii care nu sunt serioase, care sunt publicate pe portalul Uniunii Europene și care nu oferă neapărat informații pertinente. Dacă le dăm 2 ani de zile, atunci o să avem ocazia să verificăm dacă studiul în cauză a fost deja validat, a fost acceptat de niște reviste științifice serioase. Deci uh, sper că astfel uh, vom câștiga în pertinență și uh, ne vom bucura de o largă înțelegere din partea publicului larg a acestor trialuri. Mulțumesc, doamna Șule. Da, foarte scurt. Sigur că... Bun, în primul rând îi mulțumesc pentru colaborare colegului meu, domnului Bușoi, și sigur că nu vom fi împotriva ca amendamente, împotriva depunerii amendamentelor orale, în niciun caz. Dar nu putem nici să susținem toate compromisurile, vor, vom susține o parte dintre acestea și suntem sceptici cu privire la votul final, pentru că, după cum știți, noi considerăm că uh, ar trebui să oferim mult mai multe informații publicului, e nevoie de o transparență mult mai mare, avem aici în continuare rezerve și după ce discutăm cu colegii noștri de la Comisia Envi, vom vedea exact ce susținem și ce nu dintre compromisuri. Mulțumesc! McClarkin. Mulțumesc, doamna McClarkin. Mulțumesc! A fost foarte interesantă munca la acest dosar și mulțumesc uh, raportorului pentru că am colaborat atât de bine în acest dosar. Am găsit multe compromisuri bune pentru desfășurarea testelor clinice și sper că se va îmbunătăți situația în Europa și se va eficientiza procesul. Am depus un amendament uh, oral referitor la definițiile articolul 2, dar mă mulțumește și abordarea comună referitoare la uh, com, uh, Comitetul Independent de Etică și la articolul 5, unde avem acum o mai bună claritate cu privire la uh, desemnarea statului membru. Am o singură îngrijorare legată de compromisul 7, unde se elimină un uh, aliniat uh, al comisiei care mi se părea mie că conferă mai multă flexibilitate anumitor situații. Uh, dar voi susține compromisul în ansamblu său pentru că cred că reprezintă o îmbunătățire a textului uh, actual, cu toate că am această unică rezervă. Vreau să mulțumesc uh, colegilor și vreau să-i rog să-mi susțină compromisul meu la punctul 6, unde am introdus cuvântul proportionate, pentru a avea o analiză clară a riscurilor și beneficiilor a trialurilor clinice și a noilor uh, tratamente la care sper că se vor putea aplica acestea. În orice caz, mulțumesc uh, colegului meu pentru că a fost un dosar uh, interesant și dificil. Mulțumesc. Acum, doamna Gebhardt dorea să intervină și vreau să verific dacă mai dorește cineva să intervine în discuție. Doamna Gebhardt. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu pentru munca foarte bună și am o întrebare suplimentară pentru domnul Bușoi referitoare la compromisul 4 la articolul 7A9, în care se spune că autorizarea unui trial poate să aibă loc doar după consimțământul uh, uh, Comitetului de Etică. Eu sunt pentru acest comitet de etică, el trebuie să fie întrebat. Însă aici este vorba de uh, comitete naționale de etică și întrebarea mea este 1. Există o definiție acestui comitet sau acestei comisii de etică? În al doilea rând, există astfel de instituții în fiecare stat membru? Și în al treilea rând, dacă lucrurile nu stau așa, atunci e foarte important pentru mine să ne întrebăm, există um, o recunoaștere automată, reciprocă a trialurilor sau nu? Pentru că aici e vorba de chestiuni de sănătate, de protecție a cetățenilor și nu mi-aș dori ca în vreo modalitate să deschidem o ușă către un forum shopping. Uh, sunt întrebări foarte importante pentru mine. Mulțumesc. Mai sunt alte comentarii din partea colegilor? Știu că avem o echipă puternică de la DG Sanco aici. Doamna Riz este aici. Nu știu dacă dorește să, să intervină. Vă dau un minut, dacă doriți, pentru că trebuie să trecem apoi la subiectul următor. Îmi pare rău că vă strâng un pic cu ușa, dar suntem la sfârșitul procesului. Uh, mulțumesc, da, am să încerc să fiu succint. În primul rând, mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru munca lor. Vreau să subliniez două lucruri care sunt uh, uh, foarte importante pentru propunerea noastră. Primul se referă la implicarea comitetelor de etică în procedura de autorizare și, în al doilea rând, uh, protejarea participanților la trialurile clinice. La primul punct, să ne amintim, comitetele de etică sunt instituții care uh, sunt instituite conform regulamentului pentru a evalua trialurile clinice. Uh, comisia n-a intenționat niciodată să propună să se elimine, să Propun eliminarea acestor comitete din munca noastră. Propunerea noastră are un obiectiv foarte simplu, să ne asigurăm că munca acestor comitete este parte a procesului de autorizare pentru trialurile clinice care sunt desfășurate în mai multe state membre. Și pentru acest obiectiv lăsăm o mare largă, marjă de manevră statelor membre pentru sistemele lor de autorizare. Dorim să respectăm tradiția, expertiza, uh, și alocarea expertizei din partea statelor membre și vom analiza cu mare atenție propunerile care ar putea clarifica această propunere. Vreau să subliniez încă o dată că munca comitetelor de etică trebuie să fie parte din procedura de evaluare și autorizare a trialurilor clinice propuse în textul nostru, nu ca o parte separată a procesului. În al doilea rând, protecția și reguli comune pentru protecție cel mai ridicat nivel de protecție a participanților la trialuri a fost obiectivul propunerii noastre. Vrem să eficientizăm regulile pentru evaluarea cererilor, pentru a avea un singur set de dispoziții. De aceea am uh, ales ca instrument regulamentul vrem ca statele membre să evalueze în comun trialurile, ceea ce înseamnă că trebuie să aplicăm aceleași criterii pentru evaluare. Dacă criteriile sunt diferite, atunci evaluările comune de statele membre nu vor funcționa. De aceea, Parlamentul, pe bună dreptate, a solicitat Comisiei să vină cu acest regulament și nu cu o directivă și Comisia a ascultat ceea ce a spus Parlamentul. Când am stabilit criteriile pentru protecția pacienților, propun, uh, urmărim directiva existentă referitoare la uh, criterii care sunt practic identice. Așadar, folosim criteriile deja existente pentru că am dorit să respectăm uh, legiuitorul din, 2000, din 2001 și e vorba de niște standarde și orientări internaționale, dar sigur că putem să ne gândim la îmbunătățiri în plus ale acestor reguli. În orice caz, pentru funcționarea corectă a regulamentului, legiuitorul va face toate eforturile pentru a menține un singur set de reguli care să se aplice evaluării și autorizării cererilor pentru trialurile clinice. Și încă o informație importantă. Anul trecut a fost o serie de trialuri, tri, trialuri clinice uh, uh, au uh, făcut uh, necesară revizuirea directivei și toți pacienții și lumea uh, cercetătorilor uh, sunt implicați în acest proces și sperăm la adoptarea acestui dosar. Mulțumesc! Mulțumesc, îmi pare rău că nu am putut să stăm mai mult timp, dar n-am avut mult timp pentru acest subiect. Domnule Bușoi, doriți să trageți concluziile? I, I will not conclude, I will just, uh, nu, n-am să trag concluzii, doar vreau să răspund la întrebările importante ale doamnei Gebhardt. Și uh, de asemenea, noi uh, eram siguri că faptul că aceste comitete de etică nu au fost uh, menționate în textul Comisiei Europene nu înseamnă că uh, Comisia Europeană nu susține comitetele etice. N-am avut această impresie, dar am crezut că e foarte important să clarificăm faptul că evaluarea etică face parte integrală din, integrantă din procedura de evaluare um, componența și numărul de uh, comitete e o chestiune care ține de subsidiaritate. Fiecare stat membru își organizează activitatea atât timp cât uh, respectă regulamentul. În anumite state membre, acestea sunt organizate la nivel național sau la nivel regional. Există un stat membru care are sute de comitete de etică la nivelul orașelor. Uh, dar nu dorim să schimbăm aceste lucruri cu regulamentul, prin regulamentul nostru. Vrem doar să ne asigurăm că comitetele de etică sunt parte a evaluării și că uh, calendarul uh, este respectat. Vă mulțumim. Mâine la ora 10 vom vota acest uh, punct și vom vedea cum vor fi votate amendamentele dumneavoastră. Mulțumesc. Acum trecem la punctul următor și anume vom începe deliberările referitoare la raportul domnului Fox cu privire la jocurile de noroc pe piața internă, un răspuns uh, la Carta Verde a Comisiei. Vom uh, asculta, vom audia părerile mai multor experți în această dimineață. Trebuie să încheiem la 10 jumate pentru că urmează o altă audiere. Dar acesta este doar începutul discuției și, sigur, uh, vom programa și alte analize detaliate ale raportului um, pe viitor. Am să dau cuvântul domnului Fox, raportorul nostru, pentru a face o introducere și apoi doamna Pietikainen cred că va veni, știu că este foarte implicată în acest subiect și uh, vreau să uh, salut uh, reprezentantul uh, Finlandei aici, uh, de asemenea domnul Picado uh, este alături de noi, doamna Schaldemose, domnul Kreuzmann, doamna Rühle, domnul De Jong, sunt raportorii din umbră, sunt cu toții aici, așadar nu mai prelungesc discuția, dau cuvântul raportorului. Thank you, Chairman. Um, can I extend a particularly warm welcome? Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, ministrului șef din Gibraltar, domnul Pigat, Picado. Este rolul meu să reprezint Gibraltarul la Parlamentul European. Mă bucur să vă prezint acest raport astăzi, după ce m-am consultat cu toate părțile interesate, de la operatori, la autorități de reglementare și la specialiști în dependența de jocurile de noroc. Și am încercat să țin cont de toate opiniile pe care le-am auzit în acest uh, prim proiect de raport. Raportorul însă nu are dreptul decât la 600 de caractere atunci când uh, redactează primul raport. De aceea, anumite subiecte pe care le-am abordat nu sunt uh, menționate decât în trecere în subiect. Sentimentul pe care l-am eu în urma ultimului schimb de opinii este că există un sprijin din partea tuturor părților pentru a se lua măsuri uh, pentru a Uh, mări gradul de protecție. Multă lume a protestat împotriva faptului că s-au restricționat jocurile de noroc online în interesul consumatorilor. Dacă statele membre interzic jocurile de noroc online sau dacă le restricționează atât de mult încât acestea nu mai sunt deloc atrăgătoare pentru consumatori, ei bine, ce, aceștia din urmă se vor dirija în mod inevitabil către site-urile ilegale. Un alt aspect abordat de membri a fost cel al subsidiarității, dar trebuie să găsim un echilibru între uh, uh, noile prevederi legislative și jurisprudența Curții de la Luxemburg. Eu am avut aceeași abordare precum cea din planul de acțiune al Comisiei și m-am concentrat asupra următorilor lucruri. Conformitatea cu legislația europeană, cooperarea administrativă, protecția consumatorilor, spălarea banilor, și integritatea uh, în sport. În calitatea mea de fost avocat, cred că conformitatea cu legea este primordială. Fără stat de drept, ce rost mai are munca noastră aici? Și dacă tot creăm reguli, reguli pentru piața internă și unele state membre uh, sunt nepedepsite pentru neaplicarea legilor, atunci în urmă întreb de ce ne mai chinuim. Deci, Mă bucur de faptul că Comisia a relansat procedurile de uh, neaplicare a dreptului comunitar și eu cred că ar trebui să dea dovadă de mai multă fermitate uh, cu privire la aceste proceduri. Pentru că există state membre care au posibilitatea de a-și autoreglementa piața jocurilor de noroc și trebuie să facă acest lucru în interesul pieții interne europene vorbesc și despre schimbul de bune practici, care e um, în interesul tuturor. Și toți cei care fac treabă bună trebuie să fie sprijiniți. Diferitele autorități reglementare au competențe distincte și a avea un mai bun dialog va duce la cooperare sporită, fie la nivel bilateral, multilateral sau la nivel european. Prioritatea noastră mai ales în calitate de membri ai Comisiei IMCO, este să ne asigurăm că avem o piață bine reglementată, care este sigură și atractivă pentru consumatori. În absența regulilor, consumatorii cei mai vulnerabili vor face apel la site-uri ilegale și acest lucru nu este în interesul nimănui. Eu îmi doresc ca toți membrii să-mi ofere idei despre cum putem să îmbunătățim protecția consumatorilor am inclus capitole și despre spălarea banilor și integritatea în sport. Și cred că acestea vor fi îmbogățite prin intermediul amendamentelor. Știu că suntem în de timp, domnule președinte, am să închei aici. Sunt nerăbdător să aud uh, idei din partea colegilor mei, colegi, uh, raportori din umbră și, bineînțeles, să ascult opiniile experților invitați astăzi aici. Vă mulțumesc mult pentru această introducere. Acum am să dau cuvântul celor doi experți ca să ne vorbească despre reglementările în domeniul jocurilor de noroc. Vă ofer 5 minute fiecăruia. Domnul Sakari Eiras, care este consilier ministerial la Ministerul de, Ministerul de Interne din Finlanda și ne va vorbi, vorbi despre jocurile de noroc în Finlanda. Uh, Bine ați venit! Și domnul Fabian Picardo, care este ministru șef în Gibraltar, care ne va vorbi despre jocurile de noroc în Gibraltar. O să începem cu domnul ministru din Gibraltar. Da, uh, sunt convins că discursul dumneavoastră dura mai mult de 5 minute, dar o să avem ocazia să-l îl vom putea citi ulterior. Mi s-a spus să nu vorbesc mai mult de 10 minute, da, atunci am să trec direct la concluzie atunci când o să îmi faceți un semn. To present this overview of Gibraltar's arrangements for the... Vreau să vă vorbesc astăzi despre felul în care am reglementat jocurile de noroc online în <clears throat> Gibraltar și care este viitorul acestei industrii. Așa cum știți, domnule președinte, 30 de mii de locuitori din Gibraltar au devenit cetățeni europeni numai în urmă cu 40 de ani. Și la noi eh, jocurile de noroc eh, au o tradiție veche pentru că deja cetățenii britanici prezenți uh, zeci de ani în Gibraltar se ocupau cu uh, pariurile sportive și o făceau prin telefon și prin fax și acum s-a trecut uh, la uh, jocurile uh, online, Și există foarte multe firme de uh, profil care și-au stabilit sediul la Gibraltar pentru că le oferim servicii de calitate. Noi avem uh, principalele firme uh, din lume, principalele case de pariuri din Regatul Unit. Însă, domnule președinte, această industrie s-a dezvoltat nu numai în Gibraltar și în Europa, ci peste tot în lume. Și în momentul în care dorim să profităm de această creștere, uh, Gibraltar a rămas un loc unde se oferă licențe doar acelor companii uh, care, într-adevăr, uh, îndeplinesc toate criteriile și am vrut să evităm proliferarea companiilor de jocuri de noroc care fac aceste operațiuni la distanță cei care dețin licență în Gibraltar sunt autorizați să participe pe piața internă a Uniunii Europene și să profite de tot ceea ce reprezintă piața. Adevărul este că în momentul în care Uniunea Europeană adoptă legislație care uh, corespunde principiilor și valorilor europene, atunci Gibraltarul cere operatorilor săi să o aplice și să o respecte și prin urmare Italia, Franța, Spania și Danemarca își negociază propria legislație care a transformat piețele lor din uh, monopoluri în piețe concurențiale. Însă Gibraltarul nu a dorit să rămână într-o situație de concurență deloială și acest principiu l-am extins și la cooperarea noastră cu state terțe, nu numai cu statele membre. În momentul în care s-a adoptat uh, legislația în 2006, Gibraltarul a fost practic primul stat care a aplicat aceste noi dispoziții. Însă s-a ajuns la pierderi uriașe pentru mulți dintre operatorii noștri, pentru că uh, uh, firmele deloiale de pe piață uh, s-au stabilit apoi pe piața americană și acum uh, au ajuns să domine uh, uh, piața europeană. Vreau să vă spun însă acum felul în care noul model de reglementare uh, va fi un bun complement pentru planul de acțiune al Comisiei Europene. Suntem bucuroși de faptul că prima declarație a Comisiei arată că se dorește respectarea principiilor pieții interne cu această nouă legislație și că punerea în aplicare a legislației europene va rămâne o prioritate atât statele membre cât și uh, companiile au nevoie de uh, legi ușor de anticipat și de aplicat dacă chiar doresc să poată să rămână pe piața internă, pentru că orice fel de lacune sau de ambiguități nu vor duce decât la uh, riscuri pentru operator și vor fi uh, um, nocive pentru consumatori. De asemenea, suntem bucuroși de faptul că va exista mai multă cooperare administrativă între statele membre și autoritățile de reglementare și noi suntem deschiși discuțiilor cu oamenii politici, cu Comisia și cu autoritățile de reglementare, deși, în general, o, relațiile dintre operatori și autoritățile de reglementare nu au fost foarte bune pentru că, de multe ori, operatorii acționează pe cont propriu și nu discută neapărat cu uh, companii din alte țări. Noi ne-am dorit ca acest lucru să nu se mai întâmple și să nu avem evenimente neplăcute precum pe piața serviciilor financiare. Prin definiție, Gibraltarul are uh, companiile cele mai vechi și cele mai bine stabilite din domeniul jocurilor de noroc din Europa. Însă noi nu vrem să Uh, trăim în mod izolat. Vrem să vă împărtășim din experiența noastră și sperăm ca pe viitor să existe mai multă cooperare între autoritățile de reglementare. De asemenea, avem un istoric bun în ce privește dezvoltarea produselor din acest domeniu de activitate. Gibraltarul are propria sa experiență pe care, cum spuneam, dorește să o împărtășească în ce privește această piață. Aproape am încheiat, domnule președinte. Operatorii din Gibraltar contribuie la uh, fundațiile pentru protecția consumatorilor uh, dependenți de jocurile de noroc. În ce privește um, atitudinea lor în ce privește spălarea banilor și pariurile ilegale, Operatorii din Gibraltar deja aplică aceste dispoziții și fac schimb de informații atunci când uh, depistează uh, operațiuni sau pariuri ilegale. Atunci când există o reclamație, aceasta trebuie tratată cu seriozitate pentru că trebuie să avem în, serios, uh, să avem în vedere protecția serioasă a consumatorilor. Domnule președinte, recomandările IMCO de pe site-ul Trustmark mi se par de asemenea foarte importante și cred că avem nevoie de mai multe studii pentru a identifica problemele uh, din domeniul jocurilor de noroc. De asemenea, noțiunea unei baze de date comune mi se pare um, foarte importantă pentru viitor. Și cel de-al patrulea domeniu de acțiune, de, cel de-al patrulea domeniu prioritar din planul de acțiune al Comisiei Europene mi se pare de asemenea crucial, pentru că astfel Comisia va fi la în mișcarea de avangardă în ce privește protecția consumatorilor. Domnule președinte, noi ne-am angajat să oferim licențe numai companiilor serioase, de calitate și de încredere. Lor li se cere să aibă birouri angajați în Gibraltar pentru ca să poată să fie monitorizate și reglementate. Și nu suntem de acord cu acel model al operatorilor care au uh, uh, sedii uh, în mai multe locații care sunt greu de controlat și monitorizat. Bineînțeles, operatorii bazați în Gibraltar pot să aibă sedii și în alte parte, însă în momentul în care se oferă o licență de funcționare pentru piața internă europeană, ne dorim să existe un sediu undeva în Uniunea Europeană. Avem o industrie, cum spuneam, cu vechime de mai bine de uh, 50 de ani și avem standarde tehnice pentru a putea lupta împotriva abuzurilor și împotriva spălării banilor. Noi dorim să <clears throat> avem servicii de bună calitate pentru consumatori. Gibraltarul face acest lucru în domeniul jocurilor de noroc și așa pot face și alții. Este fără îndoială faptul că Gibraltarul este recunoscut ca un loc de vază pentru jocurile de noroc. Deja am atras foarte multe naționalități, avem produse novatoare și avem cei mai buni specialiști din lume în Gibraltar. Este o poveste de succes. Ar trebui să discutăm despre mod, adoptarea standardelor și reglementărilor Gibraltarului peste tot în lume. Noi suntem un model. Brandul Gibraltar și brandul european ar trebui să servească de model pentru o bună reglementare a jocurilor de noroc online în lume. De aceea eu și uh, colegii mei credem că uh, suntem uh, pionieri în domeniul protecției consumatorilor uh, ce privește jocurile de noroc. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare, pentru faptul că ați împărtășit, ne-ați împărtășit experiența dumneavoastră și acum am să-l uh, invit un alt reprezentant al acestui sector din partea unei autorități de reglementare dintr-un colț diferit al Europei, dar care s-a ocupat îndeaproape cu acest uh, subiect. E vorba de domnul Sakari Airas, consilier ministerial, așa că am să, în Finlanda, așa că am să vă dau cuvântul acum pentru a ne face o prezentare succintă, în așa fel încât să mai avem timp și de discuții și dezbateri cu colegii. Cu siguranță data viitoare va trebui să programăm mai mult timp pentru audieri. În orice caz, aici e vorba de o oportunitate excepțională pentru a putea contribui la raportul domnului Fox. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, dragi membri ai Comisiei IMCO. Jocurile de noroc online în Finlanda a, sunt foarte clar reglementate și acoperă și jocurile de noroc online. Jocurile de noroc nu reprezintă o activitate economică oarecare. Sistemul nostru este bazat pe monopolul a trei firme de jocuri de noroc care sunt operat, considerați a fi operatori legali în Finlanda. Noi ceea ce ne dorim prin legislația noastră este să împiedicăm orice prejudicii tocmai pentru a reduce prejudiciile aduse sistemului de asigurări sociale și a îngrijirilor de sănătate, care pot fi provocate prin participarea la astfel de jocuri de noroc. Fondurile noastre sunt distribuite pentru a promova sistemele de sănătate și de bunăstare, pentru a promova activitățile sportive, de educație fizică, știință, artă și așa mai departe. Pentru a, provo- pentru a proteja consumatorii, trebuie ca un uh, jucător să fie identificat înainte de a începe să uh, joace online. Și astfel se verifică, deci, nume, prenume, uh, numărul de asigurare sociale, vârsta și domiciliul jucătorului, tocmai pentru a avea un sistem de înregistrare care să fie fiabil înainte de a, ca persoana respectivă să înceapă să uh, joace. Deci ne asigurăm că persoana respectivă are 18 ani de zile minim, uh, dispune de un cont bancar, are un număr de asigurare socială și are o adresă permanentă în Finlanda. Identificarea clientului trebuie să fie executată înainte de orice activitate de joc de noroc sau de nor, înainte de orice tranzacție monetară. Nu există niciun fel de jocuri gratis înainte de înregistrare. Registrarea se face prin utilizarea uh, coordonatelor bancare online, sistemul TUPAS, și deci astfel garanta faptul că există un singur client, un singur cont uh, în care acest client este înregistrat și că acesta este acoperit de un cont bancar în Finlanda și nu s-au utilizat conturi multiple. Aș dori să spun Parlamentului European că rezoluția sa referitor la uh, jocurile de noroc în piața internă, în uh, punctul 27, cere să existe metode eficiente pentru a putea rezolva problemele legate de jocurile de noroc. În ceea ce privește Acum, în ceea ce privește verificarea clientului, avem nevoie de date reale care să provină direct de la registrul public, registrul civil public, deci din sistemul TUPAS. Se verifică astfel vârsta, adresa și informațiile referitoare la clientul respectiv. Avem un plan de acțiune în ce privește reglementarea jocurilor de noroc, un plan de acțiune al Comisiei pe care îl aplicăm în acest caz. tranzacțiile financiare și monetare și schimburile monetare care sunt uh, astfel efectuate în cadrul jocurilor de noroc sunt înregistrate. Înregistrarea Uh, permite sistemului de informare în ceea ce privește registrul uh, civil să verifice numărul de securitate socială, asigurare socială, numele, prenumele, adresa, domiciliul permanent, eventuale adresele în străinătate, locul de rezidență, vârsta, limba maternă a jucătorului respectiv și toate aceste conturi ale jucătorilor sunt verificate în mod repetat Uh, în așa fel încât jucătorii care între timp au decedat să fie verificați și să poată fi scoși din să poată fi scoși din sistem. Pentru a evita spălarea de bani. Acum, în ceea ce privește ancheta făcută de către Registrul Civil al Populației din Finlanda, am constatat că efectul dăunător al jocurilor de noroc a scăzut și că sumele utilizate pentru a juca online au scăzut de asemenea. Deci asta înseamnă că sistemul nostru de supraveghere a fost unul de succes. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Iată o contribuție deosebit de interesantă în ceea ce privește modul în care se aplică protec- uh, directiva legată de protecția datelor în cazul jocurilor de noroc în piața internă și acum aș dori să mă adresez jucător, uh, portorilor din umbră să vedem dacă doriți să faceți contribuții pe marginea celor spuse de invitați și de raportor. Văd că domnul Tarabela se pregătește deja să ia cuvântul. Uh, însă mai întâi să dau cuvântul doamnei Pieticainen. Da, mulțumesc, domnule președinte. Știu că ne presează timpul, așa că am să fiu foarte succintă. Mai întâi, aș dori să mulțumesc domnului raportor pentru faptul că a lansat aceste discuții pe marginea propunerii și în continuare sunt convinsă că putem ajunge la un compromis foarte bun și la o înțelegere clară în ceea ce privește uh, felul în care vedem noi acest dosar în comisia noastră, pentru că e un subiect deosebit de important și din punct de vedere politic am, am, uh, ar fi foarte bine să reușim să ajungem să ne punem de acord asupra unui astfel de subiect. Dar, în acest context, aș dori să mă refer la câteva aspecte, câteva detalii care, după părerea mea, ar trebui să fie mai bine oglindite în acest raport. Mai întâi, și asta se referă la felul în care raportul este redactat. Eu aș fi sperat să avem mai multe trimiteri uh, și să avem un punct de plecare mai clar în ceea ce privește natura specifică, specială a jocurilor de noroc, pentru că știm că nu e vorba de un comerț oarecare. Deci toată justificarea, toată expunerea de motive referitor la sistemul nostru și faptul că e diferit de regulile normale care se aplică în piața internă, provin tocmai din acest punct de vedere, și anume că jocurile de noroc nu reprezintă un, un business oarecare, ci reprezintă o activitate specifică și are trăsături diferite. Deci, faptul că aici protecția este suplimentară pentru consumator, pentru jucător, acest lucru se justifică. Deci ar trebui ca acest punct de plecare să fie mai bine oglindit în raport. Și am să fac câteva amendamente în acest sens. În al doilea rând, știind, așa cum am auzit aici, deja faptul că avem foarte multe tradiții diferite în Europa pe această temă și că acestea trebuie să fie respectate, eu cred că principiul de subsidiaritate de asemenea trebuie să fie mai clar oglindit în raport. În așa fel încât E, adevărat că ar trebui să avem o coerență sporită la nivel european în ceea ce privește jocurile de noroc online și în ceea ce privește codul de conduită. Dar, în ceea ce privește statele membre, uh, acestea au și acest, ele o tradiție care trebuie să fie respectată. Vorba de principiul de subsidiaritate și trebuie să respectăm acest lucru și să cerem firmelor care se ocupă de jocurile de noroc să respecte legislația și tradițiile. Apoi, în ceea ce privește identificarea jucătorilor, plățile, uh, problema legată de contul unic și cooperarea dintre statele membre. E bine, acestea sunt oarecum deja uh, oglindite în raportul dumneavoastră, dar aș vrea ca ele să fie mai pregnant uh, definite și subliniate. Asta putem spune că, pe ansamblu, mare parte din aceste puncte sunt deja uh, oglindite în uh, alte în alte rapoarte pe această temă, așa că ar fi poate bine să le recitim și să ne inspirăm. În orice caz, doresc să mulțumesc domnului raportor pentru cooperare. Mulțumesc și acum doamna Moza. Uh, mulțumesc, mulțumesc și pentru cele două prezentări. E întotdeauna util să știm cum se fac lucrurile în diverse state membre. Acest lucru este foarte important pentru că încă există diferențe majore cu privire la modul în care sunt tratate jocurile online. Și cred că ar trebui să respectăm aceste diferențe și acum și pe viitor. Așa cum a spus și doamna Pietikainen, acest lucru ar trebui să se reflecte mai mult în raport. Deci sunt de acord sau eu cel puțin voi încerca să depun amendamente în această direcție, spunând mai clar, uh, sublinind mai clar principiul subsidiarității, faptul că trebuie să respectăm um, drepturile statelor membre de a legifera în acest domeniu. De asemenea, consider că trebuie să discutăm despre modul în care putem să ne asigurăm că statele membre respectă tratatul. Cine nu e de acord cu acest lucru? Însă, modul în care e formulat uh, textul aici ar putea fi schimbat, ar putea fi îmbunătățit. Și aici sunt de acord cu doamna Pietikainen. Cred că ar trebui să formulăm lucrurile puțin diferit, astfel încât să nu dăm impresia că noi considerăm că jocurile de noroc online reprezintă un serviciu economic uh, obișnuit, pentru că nu lucrurile nu stau așa și acest lucru ar trebui de asemenea să se reflecte în raport. Și în ceea ce privește cooperarea administrativă între statele membre, formularea e foarte bună, poate se poate îmbunătăți un pic, dar cred că este foarte important să solicităm statelor membre să colaboreze îndeaproape în acest domeniu. Cred că Așa putem să avem o abordare pas cu pas mai clară și apoi protecția consumatorilor. Aici și eu sunt deschisă să purtăm niște discuții, să vedem cum putem să facem niște pași la nivel european. Știți cu toții că ne preocupă protecția consumatorilor. Vrem să ne asigurăm că consumatorii, jucătorii sunt protejați, mai ales când e vorba, de exemplu, de publicitate un element important și pe care trebuie să-l tratăm mai atent decât astăzi. Și apoi, aranjarea meciurilor, cum am spus și data trecută, este o mare problemă pentru noi. Și ar trebui să ne gândim eventual să facem mai multe în acest domeniu. Dar sunt de acord și eu că vom putea găsi compromisuri bune și aștept cu nerăbdare dezbaterea pe viitor. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc. Da, ați auzit că l-a menționat pe domnul Kreutzmann, a fost ultimul raportor, pentru că această comisie are un istoric important de progres în reglementarea unor domenii foarte diferite, cum este și acesta, deci avem uh, și expertiza domnului Kreutzmann și vrem să ascultăm perspectivele dânsului. Da, mulțumesc, uh, Malcolm. În primul rând vreau să-i mulțumesc uh, domnului Fox pentru raportul său. Uh, știu că a spus uh, de la bun început că este doar un prim proiect și acum și ne-a rugat pe toți să consolidăm și să concretizăm mai bine acest raport. Comisia rămâne aici la respectarea uh, legislației europene. Deci Comisia ar trebui să intervină întotdeauna atunci când statele membre nu transpun uh, corect legislația europeană și raportul ar trebui poate să menționeze că acest lucru se referă și la monopolurile uh, de stat și la piețe liberalizate. Să nu fim unilaterali cei care joacă monopolii vor să-și păstreze acest Uh, prerogativ, dar uh, în același timp uh, și ceilalți operatori trebuie să fie luați în considerare. Și, într-adevăr, dispozițiile privind monopolul și cele privind toate celelalte reguli, am, mi se pare că lucrurile nu sunt foarte clare între versiunea în germană și cea în engleză, parcă textele nu sunt uh, într totul identice. Uh, Apoi, uh, uh, siguranța juridică este foarte importantă. Nu știu dacă procedura de licențiere uh, poate să fie desfășurată în același timp, în, în același fel în toate statele membre. Uh, Germania, de exemplu, legislația în acest domeniu cere o certitudine juridică foarte mare. De asemenea, salut propunerile pentru un sistem unic de identificare a jucătorilor și de aplicare a unor mecanisme Uh, comune. Am auzit astăzi ce se întâmplă în Finlanda cu privire la identificarea uh, jucătorilor. Mi se pare exemplar ce se întâmplă și de aceea nu sunt de acord cu cei care spun aici e o chestiune de subsidiaritate. Pentru că dacă avem ex- exemple atât de bune ca cele din Finlanda, de ce să nu dăm niște um, să nu transmitem niște stimul de la nivel european, astfel încât statele membre să preia aceste exemple. Pentru că ne dorim, într-adevăr, uh, cea mai bună reglementare a domeniului și atunci ar trebui să utilizăm cele mai bune practici. Deci, trebuie într-adevăr să protejăm pe toți, de exemplu, pe jucătorii tineri. De aceea e nevoie de niște proceduri de uh, licențiere, astfel încât vom putea foarte bine să combatem uh, dependența, să combatem problemele tinerilor, să combatem uh, piața neagră um, și ar trebui să introducem deci dispoziții în acest sens. Apoi, sistemul de informare al pieței interne poate fi utilizat. De asemenea, birocrația excesivă trebuie să fie evitată în ceea ce privește cererea de, uh, cererile de licențe. Dacă ne gândim la uh, dispozițiile tehnice și la uh, toate dovezile uh, pentru cererea de uh, licențiere, acestea nu trebuie să fie cerute odată ce au fost deja depuse. De asemenea, mi se pare că lipsește ceva în raport și anume autoritățile de reglementare uh, Um, trebuie să poată să intervină împotriva practicilor ilegale, premisa fiind aceea că legislația națională corespunde dreptului comunitar. În raportul meu, uh, de exemplu, um, am vorbit despre interzicerea uh, transferurilor de fonduri între ofertanții um, licențiați și cei nelicențiați, pentru că e vorba de protecția consumatorilor. Consumatorii trebuie să fie protejați într-un mod uh, echilibrat, nu trebuie să avem dispoziții excesive. Um, dar în același timp consumatorii nu trebuie lăsați uh, uh la uh, cheremul unor operatori nereglementați. Uh, ne gândim mai ales la categoriile vulnerabile, tinerii sau uh, cei dependenți de joc. Și este important să avem niște standarde minime pentru statele membre, astfel încât statele membre să poată să decidă să aibă un nivel de protecție mai ridicat decât cel uh, comunitar. Și Uh, am dat uh, exemple referitoare la obligații uh, referitoare la timpii de joc uh, pentru uh, comportamentul patologic um, și uh, alte dispoziții importante. De asemenea, este foarte important că acolo unde este posibil, operatorii care sunt licențiați să poată să facă reclamă pentru produsele lor. Sigur că doamna Mose uh, dorim, doamna Mose dorim uh, o publicitate echilibrată, nu agresivă. În orice caz, uh, cred că ar trebui să punem accentul aici pe principiul echilibrului și săptămâna trecută la Parlament am discutat despre uh, integritatea sportului. A, am avut o rezoluție, am adus amendamente și putem eventual să completăm acest uh, text și, de asemenea, cu niște dispoziții referitoare la spălarea banilor. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim. Avem o echipă foarte puternică de experți aici, uh, dumneavoastră, doamna Șaldemose, domnul Fox, care au, domnul Pietikainen. Și vreau să rog cu doamna Styler dacă poate să să se dea la o parte pentru că doamna Ruile vrea să vorbească. Da, mulțumesc! Și eu vreau să mulțumesc raportorului și celor doi experți. Uh, ambele expuneri mi s-au părut foarte interesante. Și eu cred că domnul Fox are prea puțin loc în uh, raportul său. Eu știu care este problema de la rapoartele de inițiativă. Uh, dar sunt de acord cu doamna Șalemose și cu doamna Pietikainen că Um, felul în care pune problema este puțin problematică. Pentru mine, respectarea legislației comunitare este într-adevăr importantă, însă ea trebuie să aibă și un obiectiv. Și obiectivul trebuie să fie, din punctul meu de vedere, acela de a combate dependența de jocuri și de a scoate de pe piață, de a combate piața neagră și de a scoate de pe piață operatorii care nu respectă regulile. De aceea, um, acest uh, aliniat referitor la respectarea legislației e oarecum izolat și cred că ar trebui să fie mai bine integrat în text. Apoi, vreau să spun foarte clar că sunt de acord cu domnul Kreutzmann aproape în toate punctele, până la chestiunea referitoare la publicitate. Și eu consider că avem aici un model de afaceri uh, special și acest lucru trebuie luat în considerare când uh, reglementăm uh, reclama, pentru că uh, trebuie să discutăm uh, mai în detaliu cum vrem să reglementăm publicitatea, um, știm care este modelul german, sunt de acord că statele membre nu pot să se ascundă totdeauna după principiul subsidiarității și să prevină astfel luarea unor pași uh, în domeniu la nivel comunitar pentru protecția consumatorului și pentru eliminarea uh, sau restrângerea pieței negre și a pieței uh, gri. În orice caz, voi depune amendamente la raportul domnului Fox pentru că consider că raportorul a avut un, o abordare foarte, foarte echilibrată și deci foarte mm, mici modificări de făcut. Mulțumesc și acum domnul de Jong. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc și eu să fiu cât mai subțin posibil. În primul rând, sunt de acord cu tot ce a spus doamna Pieticană referitor la, referitor la principiile care trebuie să guverneze acest raport. Deci sunt de acord. De asemenea, acesta va avea consecințe pentru câteva texte pe care le gătim, de exemplu, la liniatul 3 al raportului, monopolul jocurilor de noroc, nu trebuie să reducă oportunitățile și, de asemenea, trebuie să poată fi luate măsuri juridice împotriva acestora. Poate că nu poți să reduci oportunitățile, dar poți să aplici mai bine uh, lucrurile um, printr-un monopol, ceea ce se întâmplă în țara mea. Și apoi, povara administrativă la aliniatul 8. Um, noi ne opunem uh, poverii administrative, dar în acest domeniu uh, sarcina administrativă poate să aibă o justificare. Apoi, comisia spune foarte clar că este o lipsă de informații, există un studiu care este în pregătire acum pentru a ne oferi mai multe informații referitoare la efectele interdicției uh, versus reglementare a jocurilor de noroc, aș dori să știu mai multe din partea comisiei despre acest studiu. Cine se ocupă de acest studiu? Care sunt premisele de la care se pornește? Cred că ar fi util să primim mai multe informații, pentru că în raport uh, spunem deja că interdicția va duce la creșterea um, jocurilor de noroc ilegale și eu nu sunt convins de acest lucru. De asemenea, câteva elemente lipsesc în raport. Rolul băncilor cu uh, plăți pentru site-uri legale, reclama, publicitatea și apoi dacă interzicem anumite forme de publicitate, cum vom uh, aplica lucrurile la nivel european? Pentru că Europa are un rol de jucat. Autoritățile de supraveghere pot să, uh, oare pot să fie ele obligatorii în toate statele membre? membre și pot să le, putem să le încurajăm să colaboreze. Și apoi spălarea de bani, o chestiune majoră, vedem, uh, ea este chiar un pericol la adresa zonei euro, spălarea de bani și jocurile de noroc online sunt foarte strâns legate și deci ar trebui să luăm niște măsuri și împotriva acestei uh, acestui fenomen. Președintele, mulțumesc. Ok, raportorii din umbră s-au exprimat. Uh, vedem deja că se uh, adună echipa pentru următoarea audieră. Uh, doamnă, domnul Tarabela, doamna Fielner, doamna Sehnalova sunt oaspeți aici. Vre- pot să vă conving să vă înscrieți pe lista vorbitorilor pentru următoarea sesiune de discuții sau vă dau acum 30 de secunde și uh, șansa, sigur, de a vă exprima într-o sesiune următoare. Ce preferați? 30 de secunde? Bine, deci 30 de secunde fiecare. Începem cu domnul Tarabela. Bine, am să fiu succint, domnule președinte. Dar eu trebuie să votez la o altă comisie la 10 jumate, dar vreau să rămân pentru că sunt șocat de raportul domnului Fox pentru că nu se fac uh, rezoluții despre Gibraltar, o stâncă respectabilă și cetățenii săi la fel, dar ca și Liechtensteinul și Monaco nu face parte din Uniunea Europeană. Și față de ce ați spus, domnule intervenient din Gibraltar, dar trebuie să ținem cont de piața internă, dar dumneavoastră nu faceți decât să profitați de pe urma pieței interne, dar noi nu profităm într nimica de comportamentul Gibraltarului. Eu cred că ar trebui să existe un studiu de impact asupra uh, locurilor de muncă care, pe care dumneavoastră le creați sau poate care vor dispare din anumite state membre. Iar în ce privește profiturile, da, există jocuri de noroc, precum uh, loteriile publice, dar atunci când vorbiți despre ajutorul pentru sport sau ajutorul pentru librăriile care vând aceste produse, ajutorul pentru asociațiile de handicapați și ajutorul pentru alte asociații, bine, toate acestea există. Și atunci, dacă dumneavoastră uh, îi atrageți pe cei mai buni și nu lăsați uh, uh nimic, sau cel puțin numai firmituri celorlalți, uh, mă întreb, o să avem uh, dezbateri foarte interesante, trebuie să plec, domnule Fox, o să avem ocazia să discutăm cu alte ocazii. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Am fost, de fapt, foarte tolerant cu dumneavoastră. Domnul Fjellner mai ales uh, că este un oaspete de-al nostru, deci uh, suntem gazde bune. Mulțumesc, uh, Malcolm, și îți mulțumesc, Ashley. Eu cred că este o bună urmare a raportului mose Există multe diferențe între statele membre în ce privește jocurile de noroc și felul în care reglementează, dar noi trebuie să ne concentrăm asupra protecției consumatorilor. Noi nu avem doar dreptul, ci și obligația de a stabili standarde europene și de a ține cont de natura transfrontalieră a protecției consumatorilor. De aceea am o întrebare, mai ales pentru uh, consilierul ministerial din Finlanda. În momentul în care ai un moment de luciditate, poți să te sustragi de la jocurile de noroc din propria inițiativă, ceea ce înseamnă că vei fi interzis de jocuri de noroc peste tot în Finlanda. Dar asta înseamnă că poate că vei putea să joci în continuare în Suedia și în Regatul Unit. Dacă așa stau lucrurile, atunci trebuie neapărat să uh, ne ocupăm de uh, aceste situații. Mulțumesc, doamna um, Sehnova. Vă mulțumesc. În ce privește protecția consumatorilor, aș vrea să mulțumesc raportorului totuși. Dați-mi voie să insist asupra a trei alineate. La punctul 10, unde se spune că pentru a proteja mai bine pe consumator trebuie să existe uh, Uh, o ofertă echitabilă de jocuri de noroc. Eu una nu sunt pentru interzicerea acestora, dar ar trebui să ne gândim și la tineri. Ar trebui să avem în vedere protecția lor într-o mai, mare, într mai mare măsură. În ce privește punctul 12, dar cred că avem nevoie de studii suplimentare. De exemplu, există un studiu al Institutului pentru Analiza Dependențelor care uh, privește cazinourile din statele membre și recomandările lor sunt foarte interesante, ar fi suficient să le punem în aplicare. În sfârșit, la articolul 15, mai mulți colegi au vorbit deja despre felul în care se face reclamă la aceste jocuri de noroc și faptul că există multe cazuri de uh, uh, reclamă mincinoasă. Eu cred că aici ar trebui să schimbăm formularea și am să depun niște amendamente în acest sens. Da, o să mai avem ocazia să discutăm despre acest subiect. În sfârșit, domnul Arias. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Am abordat foarte multe teme care trebuie să fie incluse și subliniate în raportul domnului Fox. Eu aș dori să mă refer la câteva dintre ele, cum ar fi felul în care se pot rezolva anumite conflicte, anumite probleme. Cred că acest lucru trebuie să fie inclus în uh, text în momentul în care discutăm despre protecția consumatorilor și a jucătorilor, protecția datelor, care a fost menționată de domnul președinte. Eu cred că modelul finlandez este unul foarte bun și poate unul din aspectele cel mai importante pe care trebuie să-l subliniem în text. Deci trebuie să ținem seama de protecția datelor în momentul în care vorbim despre utilizatori și mai ales când e vorba de utilizatorii care sunt minori. Iată un aspect de asemenea deosebit de important. Uh, now, um, Mr. Fox. Domnule Fox, foarte rapid vă rog să trageți concluziile. Și, uh, deși salut pe reprezentanții comisiei, din păcate nu am să pot să le dau cuvântul astăzi. Poate data viitoare. Vă rog să încheiați această primă sesiune. Mulțumesc, Malcolm. Am luat multe notițe, n-am să pot să răspund tuturor. Mulțumesc uh, invitațiilor care au venit la Parlamentul European ca să ne împărtășească um, din experiența lor. Mulțumesc raportorilor din umbră celorlalți colegi. Îmi cer scuze dacă nu vă răspund pentru că ar fi nedrept să răspund unora și nu și celorlalți și oricum va dura prea mult ca să răspund um, Uh, la toată lumea, hai să ne continuăm munca Malcolm, să ne pregătim amendamentele și vom mai avea ocazia să discutăm. Vă mulțumesc pentru contribuție. Termenul limită este 4 aprilie. Și cum un raport din proprie inițiativă este în general uh, succint și foarte compact, rolul colegilor este să evidențeze anumite aspecte prin intermediul amendamentelor. Oricum, mulți dintre dumneavoastră deja ați lucrat la raportul domnului Crățman și de aceea cred că știți deja ce anume doriți să includeți în acest raport. Discuția amendamentelor va fi pe 24-25 aprilie, când toată lumea va avea mai mult timp la dispoziție să se exprime și vom vota în luna mai și cu ocazia viitoarei întâlniri vom da ocazia și comisiei să se exprime. Mulțumesc încă o dată din suflet oaspeților noștri și raportul domnului Picardo va fi de asemenea disponibil pe site-ul nostru internet. Și încă o dată vă mulțumesc că ați fost prezenți azi dimineață. Mulțumesc! Acum trecem la o audiere care lansează de asemenea discuțiile noastre. Vă rog frumos să părăsiți țara în liniște dacă nu asistați la următoarea audiere. Pentru că oricum din motive justificate suntem în întârziere. Deci acum deschid discuțiile despre raportul de care se ocupă domnul Manders. Bine ați venit! Deci, pe tema simplificării transferului de autovehicule înmatriculate în alt stat membru în interiorul pieței unice. Avem o propunere legislativă pentru care suntem uh, comisia principală și în această prezentare, mai în această audiere, vom da mai întâi cuvântul comisiei care le va prezenta această propunere legislativă și urăm bun venit șefului de unitate al uh, comis de la Comisia Europeană. Apoi vom avea mai mulți experți ca să vedem cum putem să profităm de beneficiile pieței unice și pentru a facilita înmatricularea și reînmatricularea autovehiculelor în statele membre, fără să mai fără să mai așteptăm, dau cuvântul uh, raportorului domnului Mander și apoi reprezentantului Comisiei și în sfârșit experților. Uh, this is one of the, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Aici e vorba de una dintre cele mai uh, importante plângeri ale cetățenilor europeni și anume eh, dificultățile cu care se confruntă în momentul în care doresc să transfere un autovehicul dintr-o țară în alta. Și cred că e o propunere foarte bună. Și împreună cu raportorii din umbră, cu siguranță la final vom ajunge la un regulament care să mm, fie pe placul cetățenilor. Și în acest sens am invitat diferiți experți din diferite țări să ne dea exemple concrete despre modul în care putem îmbunătăți acest regulament și să-l facem în așa fel încât să fie mai ușor de aplicat de către uh, autorități și să fie de asemenea și în interesul și beneficiul cetățenilor, fără a uita nici industria autovehiculă, pentru că în momentul de față mașinile la mâna a doua, piața aceasta va fi încurajată și dacă această industrie este încurajată, atunci e clar că și industria autovehiculelor noi va avea de câștigat și va fi, uh, de asemenea, se va dezvolta uh, în mod sporit, cel puțin în anumite țări, cum ar fi, spre exemplu, Germania, care produce în continuare foarte multe mașini. Și deci, în acest caz, ne dorim să îmbunătățim pe ansamblu întreaga economie și astfel vom putea să uh, fim pe placul foarte, foarte mulți cetățeni europeni. Vreau să mă grăbesc puțin și poate că o să lăsăm mai puțin timp fiecărui expert pentru a se exprima mai puțin decât era prevăzut in, inițial, în așa fel încât să putem avea o dezbatere, o dezbatere vie. Uh, Uh, pasionantă și sper că în două ore vom reuși să obținem foarte multe informații pe care să le putem utiliza pentru a îmbunătăți în mod concret acest text. Well, thank you for the introduction. Um, yes, you're quite right. This was Da, mulțumesc foarte mult. E adevărat că ni s-a cerut din partea Comisiei să vedem care ar fi plângerile cele mai frecvente din partea cetățenilor. O listă de prime 20 plângeri și nemulțumiri ale cetățenilor și e adevărat că acest subiect venea pe lista destul de în frunte. Bun, acum, Știm care este contextul acestei propuneri, știm care este fundalul și iată că acum vom avea ocazia să ascultăm uh, experții. Eventual, cam câte 10 minute fiecare. Încercați să respectați timpul ce vă este alocat. Thank you, Mr. Chairman. Uh, good morning to everybody. And thank you... Mai întâi comisia. Mulțumesc. Iată, e vorba de o propunere a comisiei. Vă mulțumim pentru această invitație de a face o prezentare a acestei propuneri. Am, făcut, uh, am adoptat acest lucru în, aproape un an de zile în urmă, în aprilie anul trecut și așa cum s-a spus, într-adevăr, încercăm să rezolvăm una dintre cele mai acute probleme ale cetățenilor în momentul în care aceștia încearcă să transfere o mașină dintr-o țară în alta. Și trebuie să spun că E vorba de o piață unică cu numărul cel mai mare de plângeri uh, în ceea ce privește libera circulație a bunurilor și serviciilor și a cetățenilor. Ceea ce încercăm noi este să ușurăm transferul acestor autovehicule și să ușurăm și viața cetățenilor, viața lor de zi cu zi. De multe ori am fost confruntați cu foarte multe proceduri care sunt diferite de la o țară la alta și de aceea suntem de părere că această propunere este foarte importantă pentru cetățeni și pentru viața lor, pentru că sunt foarte multe părți implicate în acest dosar. Foarte pe scurt, vă voi prezenta conținutul acestei propuneri. Am men- menționat aici de ce aveam nevoie de o nouă propunere. E o problemă transfrontalieră și e un obstacol în piața unică. Și e vorba și de una dintre plângerile care revine cel mai des în lista de plângeri din partea cetățenilor europeni. A reprezentat de asemenea și o sursă importantă de plângeri adresate în uh, curtea, către Curtea de Justiție. În foarte multe ocazii, în trecut, Curtea de Justiție s-a pronunțat împotriva statelor membre și a practicilor curente în acest domeniu. Și, de fapt, care este problema? Problema cu care se confruntă cetățenii este faptul că nu e foarte clar în care stat membru autovehicolul respectiv ar trebui să fie înmatriculat. Și de multe ori, statele membre nu acceptă utilizarea unei mașini care a fost înmatriculată într-un alt stat membru. Chiar dacă autovehiculul respectiv este utilizat în mod legal pe teritoriul unui stat membru, ne-am confruntat cu probleme din partea autorităților competente care pun sub semnul întrebării sistemul de matriculare făcut într-un alt stat membru. Și această propunere își dorește tocmai să clarifice acest aspect și să uh, găsească o soluție a acestei probleme. Apoi, formalitățile pentru reînmatricularea unui vehicul reprezintă o povară, o sarcină administrativă deosebit de mare și în acest sens pot să vă spun că acum câțiva ani de zile Comisia a propus o armonizare a taxei de matriculare a acestor autovehicole. De ce? Pentru că acest lucru se află la baza tuturor acestor obstacole cu care se confruntă cetățenii. Din păcate, propunerea noastră a fost uh, blocată pe undeva. Și în această propunere încercăm să facem o distinție între uh, înmatriculare și taxa de înmatriculare, în așa fel încât oamenii să nu aibă niciun fel de probleme în momentul în care trebuie să plătească taxele ca urmare a utilizării unui autovehicol înmatriculat într-o altă țară. Dar ceea ce îngrijorează cel mai mult, de fapt, o reprezintă, uh, e vorba de toate aceste formalități, certificatul de înmatriculare, uh, faptul că trebuie mers la locul în care se află registrul acesta de înmatriculare și așa mai departe. Deci noi asta ne dorim, să rezolvăm această problemă a matriculării autovehicolor care inițial au fost deja înmatriculate într-un alt stat membru în Uniunea Europeană. Ceea ce încercăm să facem este să armonizăm și să simplificăm procedurile pentru o nouă înmatriculare. Și încercăm să reducem și povara administrativă legată de aceste proceduri. Și cum facem noi asta? Mai întâi determinăm unde anume motorul autovehiculului ar trebui să fie înmatriculat sau în care stat membru autoritățile pot să ceară ca acest autovehicul să fie matriculat. Deci încercăm să determinăm, dintr-o perspectivă a cetățeanului mai degrabă, în loc să ne punem în locul autorităților și să vedem care este statul membru care ar trebui să ceară această înmatriculare, în loc să cerem statelor membre să impună o anumită înmatriculare în anumite circunstanțe. Încercăm de asemenea să reducem și formalitățile pentru acest proces de înmatriculare și să ușurăm schimbul de informații între statele membre. Înainte de a înainta această propunere, am analizat diferite opțiuni. Una dintre ele fiind următoarea. Să continuăm procedurile așa cum există și să ne limităm doar la uh, simpla circulație, liberă circulație a bunurilor și serviciilor, așa cum reiese ea din tratat, sau, și să continuăm cu procedurile și cu sancțiuni, dar această opțiune pare să nu fie sustenabilă în situația actuală în care cetățenii circulă, merg dintr-o țară în alta și fluxurile de uh, cetățeni sunt masive din punct de vedere, eu știu, profesionale, din punct de vedere, din punct de vedere uh, familiale și așa mai departe. Așa că ne-am mai gândit și la o altă opțiune, să avem un singur registru unic în Uniunea Europeană, deci o înregistrare, o matriculare într-un anumit stat membru uh, ar fi valabilă atâta vreme cât autovehiculul respectiv există și circulă, ar fi valabilă în toate celelalte state membre. Dar aici am avut și o altă problemă care a reieșit din evaluarea din impact, așa că ă, nu ni s-a părut a fi fezabil, mai ales în momentul de față, dacă nu armonizăm mai întâi taxa de înmatriculare a vehicolului respectiv. Deci, această propunere reprezintă ca un fel, un fel de compromis, un echilibru între diferitele interese în joc. Și noi suntem de părere că am avea un impact pozitiv, pen, pozitiv pentru cetățeni, care astfel vom reuși să transfere mai ușor un autovehicol dintr-o țară a Uniunii Europene către o altă țară a Uniunii Europene, vor reuși să cumpere și să vândă mai ușor o țară dintr-un alt stat membru, va, va ușura de asemenea și viața lucrătorilor transfrontalieri și celor care au uh, reședințe Uh, secundare în alte state membre și de asemenea va ușura și viața uh, întreprinderilor care au uh, care se ocupă de acest sector de activitate, companiile care închiriază mașini, companiile care vând mașini second-hand și viața clienților lor va fi astfel ușurată. De asemenea, ne, ne dorim Noi suntem de părere că acest lucru va aduce beneficii autorităților naționale, pentru că se va simplifica munca lor și procedurile lor în momentul înmatriculării. Și de asemenea ne va o permite să prevenim și crima organizată, uh, pentru că se va face o, un schimb de informații, de date, care sunt cruciale uh, în, și astfel statele membre vor ușura Uh, vor favoriza schimbul de informații necesare între diferitele autorități competente din diferitele state membre. Acum, care sunt elementele cheie ale acestei propuneri? După cum v-am spus, propunerea stabilește în drept principiu faptul că un stat membru poate solicita o înmatriculare dacă proprietarul certificatului de înmatriculare și are reședința obișnuită, normală, pe teritoriul său. Deci, plecăm de la ideea că mare parte din cetățeni își utilizează autovehiculul acolo unde de fapt și locuiesc, unde și-au reședința. Noi am lăsat deoparte criteriul utilizării pentru că mi s-a părut a fi o analiză destul de complicată, de la caz la caz. Uh, și am încercat să definim aici niște criterii foarte clare, cum ar fi, spre exemplu, criteriul acesta de reședință normală, obișnuită. Acest lucru este detaliat în articolul 3 al propunerii care definește în mod clar ce se înțelege prin această sintagmă și anume reședința obișnuită, atât pentru companii, pe de o parte, cât și pentru uh, cetățeni, resortisanți. Simplificăm de asemenea și procedura de reînmatriculare. Dacă, deci noi facem distinția între două situații. Mai întâi, dacă uh, proprietarul autovehiculului se mută dintr-o țară în alta și îi se schimbă, știu, situația personală din motive familiale, din motive, eu știu, uh, profesionale, e bine, în acest caz, proprietarul își păstrează autovehiculul și pur și simplu se mută într-un alt stat membru. Ei bine, în acest caz, rematricularea este, uh, trebuie să fie făcută într-un termen de șase luni începând cu momentul în care persoana respectivă s-a mutat în noul stat membru. În acest sens, trebuie aduse dovezi că vehiculul respectiv fusese deja matriculat într-un alt stat membru și se prezintă, deci, certificatul respectiv de matriculare. Și apoi, autoritățile din noul stat membru trebuie să utilizeze sistemul de schimb de informații, data de baze care le va permite să, uh, să obțină toate informațiile necesare. Și de asemenea, cetățeanul respectiv nu va trebui să-și mai să-și, să dezimatriculeze autovehicul respectiv în uh, statul membru de unde provine, pentru că această dezimatriculare se va face în mod automat. Deci această radiere se va face automat. În cazul în care se cumpără un autovehicol, aici regulile sunt diferite în propunere. Noi permitem o, un termen de 30 de zile dacă vehiculul respectiv este cumpărat de cineva care este deja stabilit sau își are o reședință obișnuită în, într-un alt stat membru și aduce această mașină dintr-o altă țară. Încercăm să ușurăm procedurile Uh, avem și un sistem de autorizare, de uh, temporar și am să mă refer la asta ulterior. Acum, simplificarea procedurii de uh, reînmatriculare Înseamnă de asemenea și că există anumite prevederi în care spunem foarte clar unde anume controlul tehnic sau inspectarea uh, fizică a autovehicului este posibilă. În mod normal, verificările sau inspecția, inspectarea autovehicului nu au echivalent nouă echivalență. Noi suntem de părere că accesul la baza de date um, și obținerea informațiilor de acolo este mult mai important pentru uh, autoritățile noului stat membru decât pur și simplu examinarea fizică a acestuia. Dar există totuși cazuri în care, spre exemplu, în care autovehiculul a fost foarte accidentat sau există motive întemeiate pentru a crede că uh, anumite prevederi tehnice nu sunt echivalente uh, de la o țară la alta și atunci, în aceste cazuri, se poate organiza un control tehnic și o inspecție fizică a autovehiculului respectiv și uh, considerăm că autoritățile din noul stat membru vor trebui să se bizuie pe controlele tehnice și inspecțiile efectuate deja în celălalt stat membru și să folosească sistemul de schimburi de informații. Există și cazuri în care se pot refuza Uh, solicitările de matriculare. După cum am spus mai devreme, un element deosebit de important al acestei propuneri îl reprezintă datele, uh, uh, bazele de date electronice de matriculare, care trebuie să funcționeze între diferitele state membre și reprezintă un element cheie la propunere care va permite să simplificăm procedurile. Am menționat de asemenea și uh, Uh, matriculări temporare sau certificate temporare de înmatriculare. Acestea ar trebui să ne permită să facem o punte între momentul în care un autovehicol este uh, transferat într-un nou stat membru și acolo este, deci, reînmatriculat. Pentru că există foarte multe cazuri când anumite autovehicule sunt vândute către un nou proprietar uh, și se pierd certificatele într-un stat membru și atunci se pune întrebarea atunci cum ar putea să facă transferul acesta de la o țară la alta. Și aici încercăm să stabilim un sistem de uh, înmatriculare temporară care va fi valabil timp de 30 de zile în așa fel încât să se poată face toate formalitățile necesare în noul stat membru. De asemenea, ce mai propunem este să încercăm să ușurăm utilizarea și matricularea acestor uh, autovehicole în cadrul anumitor, uh, în cadrul IMM-urilor, în cadrul întreprinderilor, firmelor uh, care oferă servicii de reparații și întreținere și care au o reputație foarte bună și au competența profesională necesară pentru a putea uh, repara aceste autovehicole și care ar avea nevoie de astfel de certificate temporare de matriculare. Bun. Cam acesta este conținutul propunerii. Noi sperăm că adoptarea va fi în continuare posibilă de către colegiuitori în cursul anului 2013, poate începutul lui 2014 și în principiu regulamentul ar trebui să se aplice la un an după intrarea, uh, după adoptarea sa. Apoi, mai există și anumite prevederi care permit utilizarea actelor delegate sau actelor de punere în aplicare de către comisie și ne așteptăm să avem o evaluare a întregului sistem la patru ani după intrarea în vigoare a acestui regulament pentru a vedea cum anume acesta operează în mod concret. Și sperăm că va fi o, un regulament foarte eficient. Vă mulțumesc pentru atenție. Well, thank you very much uh, for setting out um, the Commission's proposal, which is obviously extremely... Președintele, vă mulțumesc pentru că ne-ați prezentat propunerea comisiei. E foarte util pentru că acum discutăm pentru prima dată acest subiect. Întrebările le voi uh, comasa și vom avea un bloc de întrebări după uh, ce dau cuvântul celorlalți vorbitori, cărora nu le acord mai mult de 10 minute, deci vă rog să vă concentrați uh, intervențiile. Toată lumea a primit o copie a CV-urilor dumneavoastră și, de asemenea, Uh, oamenii vor avea și diapozitivele dacă aveți uh, prezentări PowerPoint, deci uh, puteți să țineți cont de acest lucru. Am să... O să începem cu perspectiva automobiliștilor din Europa și trecem la, începem cu cel mai mare club auto, automobilistic din Europa ca și număr de membri, clubul german ADAC și îi dau cuvântul doamnei Claudia Mai pentru a prezenta perspectiva ADAC. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Simate doamne, simați domni, uh, Clubul Automobilistic German, ADAC, este cea mai mare asociație a consumatorilor, automobiliștilor, cu peste 18 milioane de membri. Așadar, noi ne ocupăm Uh, și ne dorim uh, îndepărtarea problemelor care există în continuare în înmatricularea automobilelor. Și mulțumim uh, comisiei, comisiei pentru această propunere. De asemenea, mulțumim pentru faptul că putem să ne prezentăm punctul de vedere. Centrala noastră juridică primește în fiecare zi aproximativ o mie de cereri ale membrilor cu întrebări juridice referitoare la mobilitate, dintre care 20% referitoare la dreptul um, rutier internațional. Um, cred că noi uh, prestăm o activitate de consiliere absolut unică. În cadrul acestor uh, întrebări, uh, membrii noștri uh, adresează foarte multe probleme referitoare la înmatricularea transfrontalieră a autovehiculelor. Se pun probleme și atunci când se încearcă cumpărarea unui automobil într-un alt stat membru și la mutare și în alte situații. Și am observat în ultimii ani că, într-adevăr, e nevoie să se simplifice normele cu privire la înmatriculare. Uh, sunt foarte mulți membri ai noștri care doresc să se mute sau uh, și vor să-și ia cu ei automobilul. Uh, um, sunt navetiștii care fac naveta peste graniță, cetățeni care au casă de vacanță într-un alt stat membru, de exemplu în Spania, tot felul de cetățeni. Și vreau să, în primul rând, să mă refer la problemele care se pun la cumpărarea unui automobil într-o altă țară a Uniunii Europene. Uh, problema este că acest proces este în continuare uh, caracterizat de dificultăți uh, birocratice. Dacă un șofer dorește să cumpere un autovehicul dintr-un alt stat membru, întrebarea este cum își aduce în Germania automobilul nou cumpărat. Transferul acesta este în cele mai multe cazuri foarte problematic pentru că acest uh, automobil are nevoie de un număr de înmatriculare de export al statului în care a fost cumpărat acesta. Și problemele care se pun sunt următoarele. În primul rând, uh, numărul de înmatriculare de export din Germania nu este recunoscut în afara Germaniei și în al doilea rând, cumpărătorul nu primește un uh, număr de matriculare de export decât dacă poate să-și dovedească domiciliul în statul respectiv. Și singurul, uh, singura cale legală care îi rămâne este să transporte mașina într-o remorcă, ceea ce este destul de dificil și costă mult. De aceea, foarte mulți cumpărători uh, își duc cu ei în străinătate plăcuțe de înmatriculare germane, le pun, uh, le aplică autovehiculului și apoi uh, merg cu acesta pe uh, șosea în Germania, ceea ce încalcă încalcă legislația uh, germană și legislația altor țări uh, în materie de înmatriculare. Italia a dat un decret uh, legislativ prin care a interzis explicit această practică. Uh, juriștii noștri de la ADAC au tratat foarte multe cazuri în care cum, uh, germani uh, au fost penalizați, poate fi vorba chiar de penalități de până la 800 de euro sau au fost confiscat autovehiculul um, pentru că au încălcat diverse dispoziții. De exemplu, rulau fără o, un număr de înmatriculare regulamentar sau fără protecție um, fără protecția unei asigurări. Există în Germania posibilitatea de a primi un număr de matriculare pe termen scurt, care are și e acoperit și de asigurare, dar din păcate autoritățile din Italia nu recunosc acest uh, proces. Așadar, singurul lucru pe care am putut să îl, am putut doar să-i sfătuim pe membrii noștri să plătească rapid amenda ca să-și primească înapoi automobilul. De aceea salutăm uh, propunerea Comisiei Europene care introduce un proces de înmatriculare temporară. Există uh, mai multe lucruri care ar trebui luate în considerare. În primul rând, numărul de matriculare temporară ar trebui să fie valabil maxim două săptămâni, ni se pare 30 de zile un termen prea lung, și apoi uh, ar putea să fie obținut și de la societățile de asigurări, astfel punându-se, putându-se obține și asigurarea în același timp. Apoi, uh, Există multe uh, state în care cetățeni germani își au uh, un domiciliu de vacanță. Uh, și în aceste țări, um, înmatricularea este o procedură foarte complicată și împovărătoare și birocratică um, membrii noștri, până la urmă, consideră că e aproape imposibil să își reînmatriculeze autovehiculele în uh, țări ca Italia, Spania, Portugalia. De asemenea, uh, pentru a face acest lucru, trebuie să se adreseze în cele din urmă unei agenții pentru înmatriculare, iar aceste agenții au niște comisioane destul de ridicate, până la 600 de euro, de exemplu. De aceea, foarte mulți renunță la acest lucru și riscă, deci, penalități. Așadar, ADAC susține propunerea Comisiei de a simplifica înmatricularea autovehiculelor um, la transferul acestora într-un alt stat membru și mai ales uh, simplificarea formalităților de înmatriculare uh, este uh, salutară. Um, Vreau de asemenea să mă refer la definirea locului de înmatriculare care este prevăzut la articolul 3. Uh, membrii noștri s-au confruntat de foarte multe ori cu situații în care există obligația de a înmatricula uh, un uh, autovehicul care vine din partea mai multor state. Deocamdată nu este reglementat care este statul în care trebuie înmatriculat un vehicul, cel unde Uh, proprietarul își are, își are domiciliul sau cel în care se folosește autovehiculul. De exemplu, în Austria se folosește uh, locul de utilizare al autovehiculului, um, iar în Germania domiciliul proprietarului, ceea ce înseamnă că un german care are um, domiciliul în Germania, dar uh, circulă cu autovehiculul lui în Austria în scopuri profesionale, trebuie să ceară înmatricularea și în Austria. Uh, de aceea salutăm faptul că propunerea uh, propune principiul uh, domiciliului obișnuit pentru definiție, dar credem că ar trebui și aici o oarecare flexibilitate, pentru că foarte adesea, dată fiind mobilitatea crescută, persoanele pot să aibă legături profesionale și personale, personale cu mai multe, în mai multe state membre și să nu se poată defini foarte clar un singur loc al legăturilor profesionale și personale. De aceea ar fi mai bună o definiție mai clară pentru a ști cum să aplicăm um, dispozițiile în practică. De asemenea, uh, perioada de uh, radiere este uh, foarte importantă și trebuie să fie uh, clarificate aceste dispoziții. Um, pentru că în momentul de față uh, procedura este foarte greoaie, mulți oameni care se mută trebuie să se întoarcă, de exemplu, în Germania și să meargă la autoritatea de înmatriculare pentru a cere radierea. Există și posibilitatea de a obține radierea la reprezentanțe um, uh, ale Germaniei în străinătate, dar nu întotdeauna se poate apela la, acest, uh, la această cale. Apoi, uh, Articolul 5 și articolul 6 din propunerea uh, Comisiei uh, stabilesc dispozițiile conform cărora statele membre pot să refuze înmatricularea sau reînmatricularea. Noi considerăm că Uh, ar trebui de asemenea să se facă o completare și anume să se refuze înmatricularea sau reînmatricularea atunci când uh, nu există o asigurare obligatorie a autovehiculului, pentru că asigurarea este uh, absolut necesară din punctul nostru de vedere. Și acum, uh, ultimul punct în intervenția mea. Comisia spune în justificare că statele membre au în continuare suveranitatea în ceea ce privește fiscalitatea pe teritoriul lor, fiscalitatea referitoare la autovehicole. Uh, comunicarea Comisiei Europene referitoare la consolidarea pieței interne prin îndepărtarea uh, obstacolelor fiscale referitoare la autovehicole este salutară, este un pas în direcția bună din punctul nostru de vedere. Însă, credem că dacă se tratează în mod disociat, în mod separat, um, chestiunile legate de fiscalitate și cele legate de înmatriculare, uh, nu se va reuși o simplificare foarte bună. Pentru că Um, în momentul de față uh, se poate uh, întâlni foarte des situația în care proprietarul unui vehicul să trebuiască să plătească taxe de înmatriculare în două state membre, dacă ambele cer înmatricularea. Și uh, nu există un sistem de rambursare a acestor taxe. De aceea dorim să contribuim la uh, propunerea comisiei și să ne implicăm la, în grupul de lucru care va fi. Uh, înființat, astfel încât să se simplifice și această chestiune. Considerăm că uh, există niște semnale foarte bune în această propunere. În primul rând, uh, numărul de înmatriculare temporar, apoi uh, facilitarea înmatriculării cu niște definiții foarte clare și apoi um, subliniem încă o dată că înmatricularea și reînmatricularea trebuie făcute doar atunci când există dovada asigurării obligatorii autovehicolului. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim, doamnă mei, pentru că ați, uh, v-ați uh, încadrat în 10 minute exact. Și acum îl vom asculta pe John Lewis, care este um, director executiv uh, al Asociației Britanice a uh, instituțiilor de leasing și de închiriere de autovehicule și, de asemenea, reprezintă și Agenția Europeană de Leasing, Lease Europe. Și dânsul va vorbi despre perspectiva Uh, profesioniștilor din acest domeniu și impactul pe care această propunere îl are pentru domeniul lui. Și dau cuvântul pentru maxim 10 minute. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru că ne-ați oferit uh, ocazia să vă prezentăm punctul nostru de vedere astăzi. Încă de la bun început ne-am ocupat de acest uh, text și vă felicităm pentru progresele care au fost deja efectuate Vorbesc astăzi în calitatea mea de președinte al grupului de steering Liz Europe. Și dați-mi voi mai să vă spun cu ce se ocupă Liz Europe. Suntem o federație de asociații naționale care reprezintă companiile de leasing și de închiriere de autovehicule din 43 de asociații. Și uh, avem numai puțin de 2000 de firme de leasing uh, membre. Uitați uh, acum pe acest diapozitiv câteva cifre. Uh, există uh, în jur de 46 de milioane de mașini, dintre care un număr mare sunt autovehicule. În ce privește barierele care există pentru sectorul nostru, bariere create de către statele membre, noi putem să spunem că acestea sunt în detrimentul consumatorilor. Le-am împărțit în trei categorii. Închirierile, vehicule, uh, lipsa de vehicule uh, închiriate și costurile de reînmatriculare. Acum avem o cerere din ce ce mai mare din partea consumatorilor de a putea face călătorii de la un punct la altul cu vehicule închiriate, deci să nu fie obligat să le returneze la punctul de închiriere. Este mult mai simplu uh, să poți să-ți pui bagajele în mașină și să te deplasezi la un punct la altul, mai degrabă decât să iei trenul și apoi încă un taxi. Însă este foarte dificil pentru că de multe ori aceste vehicule nu pot să fie reînchiriate în țara de destinație pentru a se putea întoarce în țara lor de proveniență și foarte multe uh, asemenea vehicule au rămas blocate sau au fost uh, subtilizate. De unde și costuri enorme de repatriere, ceea ce face ca acest tip de uh, serviciu să nu fie Uh, foarte uh, profitabil. În momentul în care a existat norul de cenușă și nu existau uh, zboruri disponibile, foarte mulți consumatori au folosit acest tip de servicii de închiriere numai pentru un traseu dus. Ne-am dorit ca acest serviciu să devină cu adevărat profitabil ca să evităm aceste costuri cu repatrierea. Un alt tip de barieră posibilitatea de a uh, transporta vehiculele în mod temporar peste o graniță. Foarte multă lume dorește să închirieze o mașină pentru perioadele de vară, ca să meargă, de exemplu, în Italia, în Spania sau în sudul Franței. Și este neprofitabil să Uh, cere acestor autovehicule să se înmatriculeze numai pentru o perioadă foarte scurtă, de doar o lună sau două. Am auzit de o perioadă de șase luni uh, în ce a spus uh, o, um, un membru al comisiei azi dimineață. Credem că ar fi foarte util, pentru că noi am constatat că ar fi foarte ușor dacă flota de mașini din nordul Europei, care este în general folosită numai în scopuri de business și nu este deloc folosită în timpul verii, ar putea să fie transferată în sudul Europei uh, pe timpul uh, lunilor de vară, ceea ce ar asigura o, o ofertă suficientă de autovehicule, am satisface cererea consumatorilor și am mărit și gradul de ocupare al hotelurilor. Dacă tot vorbim Acum despre a treia categorie de obstacole, e vorba despre costurile de reînmatriculare. Există foarte multe mașini care au deja 3-4 ani vechime și au um, 100 de mii de um, mile până la 100 de mii de mile kilometraj și ele ar putea să fie revândute. Avem cerere pentru Um, vânzarea acestor mașini uh, uh, într-un alt stat, dar, din păcate, nu este posibil să facem acest lucru pentru că costurile sunt prea mari, pentru că nu, se, nu sunt recunoscute inspecțiile tehnice, nu sunt recunoscute certificatele de conformitate care trebuie neapărat traduse în limba noului stat membru? Nu ne-ar place să avem acces la aceste mașini și să putem să le mișcăm dintr-un stat în altul ca să răspundem cererii consumatorilor. Astăzi, din punct de vedere tehnic, este foarte dificil, ia mult timp și costă prea mult. Acum aș vrea să vă vorbesc despre această perioadă unde există o cerere foarte mare de um, autovehicule uh, de închiriat. Să nu vă faceți griji când vedeți această curbă în roșu, dar puteți să comparați foarte bine cererea uh, de la un trimestru la altul și este foarte greu să răspundem cererii din această perioadă de vară. Deci, această matriculare temporară ar rezolva problemele noastre și ne-ar permite să avem o mai mare ofertă. Suntem și noi conștienți de anumite motive de îngrijorare, îndeosebi în ce privește uh, companiile care își înmatriculează toate vehicule într-un anumit stat membru și le folosește într-un alt stat membru. Credem că acest lucru ar fi foarte ușor de uh, uh, rezolvat dacă s-ar uh, ține cont de uh, domiciliu companiei care, sau sediul companiei care a înregistrat uh, autovehiculele. Și în cazul în care autovehiculele în cauză, într-adevăr, să folosim uh, preponderent în cel de-al doilea stat membru, atunci ar putea să se ceară reînmatricularea lor acolo. Un alt lucru care ne îngrijorează în actualul proiect de legislație este cu privire la faptul că atunci când autovehiculele ajung la destinație, uh, în momentul în care au fost uh, închiriate, uh, acestea se poate să fie refolosite în scopuri comerciale. Cam atât, domnule președinte, am vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări, astfel încât să avem timp pentru această sesiune de întrebări și răspunsuri. Da, Vă mulțumesc foarte mult pentru că experiența dumneavoastră este deosebit de utilă. De multe ori nu știm ce se ascunde în spatele um, acestor companii de leasing și de închiriere de mașini. Acum aș vrea să trec la următorul uh, invitat care ne va vorbi mai mult despre protecția consumatorului și vreau să urez bun venit domnilor Peter van den Enden și Leon van der Laar, care vine de la Brainport. Mă bucur că uh, o să profităm puțin de uh, substanța dumneavoastră cenușie pe ziua de azi. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt cam răcit astăzi, însă am să încerc. Vă mulțumesc pentru această invitație de a lua cuvântul la această audiere publică. Și Leon și cu mine vom, vrem să participăm la felul în care evoluează sistemul de matriculare a mașinilor în Uniunea Europeană. Brainport reprezintă o rețea regională în țările de jos uh, este o zonă economică deosebit de importantă, cu o gamă largă de activități economice și sectoare de activitate și companii implementate aici. E vorba de o participare public-privat care se face și prin institutul uh, din uh, Brainport. Și, după cum vedeți, aici există foarte multă cooperare. Rezultatele sunt pe măsură. Doamnelor și domnilor, este foarte important ca în cadrul unei cooperări și a unui parteneriat să se pună accentul pe inovare, mai ales în ceea ce privește recunoașterea operatorilor. E vorba de un parteneriat foarte important între poliție, guvern, diferite ministere, procurori, știință, universitate, um, parteneri în domeniul business și asociații industriale. Felul în care funcționează această cooperare ne va permite să avem o valoare adăugată, o plus valoare pentru investitori. Deci, astfel vom putea, putea avea uh, cea mai bună rețea de inovare și acest parteneriat public-privat uh, trebuie să dezvolte diferite programe publice. Spre exemplu, uh, parcurile de business în domeniul industrial, un sistem de transport securizat, niște coridoare de transport uh, între, care sunt asigurate între Rotterdam și port și sisteme de parcare securizate. Și ne putem vizui de asemenea și pe un program de detectare a, uh, a vehiculelor. Bună ziua tuturor, numele meu este Leon Bornan. Leon Vandelar și vin din partea uh, întreprinderii ProDrive și am să vă prezint care este părerea noastră referitoare la acest proiect de regulament. Noi ne aflăm în uh, parcul de afaceri la Eindhoven. Și iată că am dezvoltat o nouă tehnologie cu sensori, sensori care creează o imagine foarte clară, foarte detaliată, mult mai detaliată decât cea pe care o poți avea în momentul în care ești în mișcare pe autostradă. Și putem astfel detecta toate vehiculele în mișcare, pentru că avem o, o funcție de zoom, de focus foarte puternic, un focus numeric, digital, și acesta ne permite să recunoaștem, fără niciun fel de îndoială, numărul de înmatriculare, de pe placa de înmatriculare. E nevoie doar de o singură cameră de luat vederi echipată cu un astfel de sistem pentru a putea detecta toate numerele de înmatriculare. De asemenea, ceea ce este important este să știți cum anume funcționează acest sistem. Mare parte din aceste Uh, camere de luat vederi nu au un unghi suficient uh, care să ne permită să avem o imagine clară. Nu uitați că aici e vorba de autovehicule care de multe ori uh, uh, circulă cu viteze de peste 100 de km la oră. Spre exemplu, dacă vă uitați la această imagine, puteți vedea cum anume poate fi citită uh, placa de înmatriculare sau, mă rog, numărul de înmatriculare a unei mașini în funcție de care este calitatea, în funcție de tipul de cameră de luat vederi care este utilizat. În principiu aici e vorba de un mini-film, un video, dar văd că nu funcționează. Să pot să vă asigur că suntem în măsură să facem video, filme, care ne permit să uh, identificăm toate aceste numere de înmatriculare și chiar să avem și o imagine foarte clară despre cine anume conduce autovehiculul respectiv. Iar din motive de securitate și de protecția datelor persoanelor respective, nu vă putem arăta aceste imagini în detaliu. Acum, puteți vedea cum anume funcționează această cameră de luat vederi pe durata nopții. Aici aveți pe de o parte o cameră de luat vederi tradițională și pe de cealaltă parte a imaginii aveți o cameră de-a noastră. Deci vedeți că imaginea este cu mult mai bună decât cea uh, prin uh, camera de luat vedere tradițională. Am făcut câteva teste de asemenea și cu alte sisteme alte camere de luat vederi fixe și aici puteți vedea de asemenea că există o diferență clară dacă vă uitați la numerele de înmatriculare, spre exemplu, vedeți că în mod tradițional nu le putem citi, nu le putem descifra, nu le putem recunoaște, pe când aici, cu sistemul nostru de luat vederi, lucrurile sunt foarte clare și acest lucru se aplică de asemenea și pentru celelalte tipuri de camere de luat vederi. Din nou, puteți avea aici o comparație între felul în care funcționează camera noastră de la vedere și cele instalate pe străzi. Dacă putem combina această tehnologie de detectare autovehiculelor în mișcare pe autostrăzi și de a putea astfel uh, detecta numerele de matriculare și trăsăturile autovehiculelor respective, atunci e clar că vom putea reduce numărul de probleme și vom putea de asemenea spori și gradul de siguranță pe străzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Iată, aceasta a fost prezentarea mea. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you very much indeed. I was just going to... Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr. A, văd că avem un coleg care ne părăsește. Domnul Burkhardt, dar dumneavoastră sunteți raportor pentru Comisia pentru Transporturi. Uh, um, Bun, acum avem ocazia să punem întrebări și uh, domnul O'Connor, care uh, conduce grupul de lucru, a avut o întrunire ieri. Știu că în principiu nu dorea să vorbiți astăzi, dar știu că președinția acum lucrează foarte mult la acest dosar. Eventual, dacă ne puteți face un uh, comentariu pe tema acestui document adoptat de Comisia acum un an de zile. Noi încercăm să aliniem calendarul nostru de lucru cu calendarul grupului de lucru de la Consiliu și am înțeles că mai aveți nevoie de timp pentru a, a face comentarii, deci vom încerca să ne aliniem după calendarul dumneavoastră, să vedem cum putem conlucra. Bun. Iată, acum sunteți la curent cu discuțiile noastre și iată că avem ocazia, timp de câteva minute, să punem întrebări. Mai întâi vă dau cuvântul raportorilor din umbră. Și eu sunt raportor din umbră Apoi, dumneavoastră veți lua cuvântul ca și raportor din umbră? Domnul Rapti? A, înseamnă că eu am aici informații total greșite. Nu știu exact cine va interveni. Doamna Rurile din partea verzilor? Noi suntem uh, raportori din umbră cu experiență. Așa că putem face comentarii, putem pune întrebări și eventual apoi să dăm ocazia raportorilor și experților noștri să poată să răspundă la aceste comentarii și întrebări. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, vielen Dank. Andreas Schwab. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și pentru aceste expuneri foarte interesante. În primul rând vreau să spun că faptul că ADAC, cea mai mare asociație a Europei din domeniu, e aici, ne arată faptul că ne ocupăm de un subiect care îi vizează direct pe foarte mulți cetățeni și mă bucur foarte mult că ADAC uh, are o, o susținere atât de constructivă a regulamentului european. În primul rând, am o dorință pe care o adresez Comisiei de a justifica de ce la articolul 6, în propunerea Comisiei, se uh, prevede un termen de patru săptămâni pentru uh, numărul de înmatriculare uh, temporar. Înțeleg uh, poziția doamnei Mai de la ADAC că două săptămâni e un timp suficient. Um, sigur că dacă ești în mijlocul Europei e ușor să transferi un vehicul dintr-o parte în alta. Deci, credeți că într-adevăr e nevoie de patru săptămâni pentru acest transfer? În al doilea rând, vreau să întreb dacă Comisia consideră că am putea să uh, să introducem uh, în discuția uh, regimului înmatriculărilor toate asociațiile și toate părțile interesate. Uh, pentru că toate societățile de distribuție de autovehicule, de exemplu, au o mare experiență în acest domeniu. Și, în al treilea rând, dată fiind perspectiva de siguranță în trafic și siguranța tuturor șoferilor care sunt consumatori, am discutat cu raportorul nostru din umbră, Otmar Caras, care din păcate nu poate să fie astăzi aici. Am înțeles că este o legătură uh, în, uh, e o legătură foarte importantă între asigurarea auto și înmatriculare și dacă bine am înțeles eu, în propunerea comisiei nu se menționează acest element. Mulțumesc. Domnul Harber, da, sunt într totul de acord cu asigurarea în ceea ce privește asigurarea, pentru că eu am fost implicat în această discuție și Comisia IMCO dinainte a promovat uh, beneficiile consumatorilor legate de asigurări, inclusiv uh, transferul temporar de automobile către o altă țară. Și uh, în alte țări aceste chestiuni sunt foarte problematice pentru cetățeni. Cred că, într-adevăr, ar trebui să discutăm cu Comisia acest lucru. Și poate că trebuie să ne uităm la directiva referitoare la asigurările uh, autovehiculelor, pentru că este o legătură strânsă. Doamna Styler. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc vorbitorilor noștri, mulțumesc uh, de asemenea și colegului de la PPE. Sunt de acord în ceea ce privește asigurarea și eu voiam să menționez acest lucru și mă bucur că ați făcut-o dumneavoastră. Într-adevăr, e una dintre slăbiciunile propunerii și trebuie să uh, discutăm acest aspect. Și uh, mai ales că e vorba de siguranța publică, așa cum a spus și domnul Schwab. Um, eu uh, aș vrea să mă refer la problema turismului și a înmatriculării MOT, pentru că nu a fost tratată pe deplin. Apoi această perioadă de șase luni de grație în ceea ce privește rematricularea autovehiculelor, ne gândim că poate statele membre ar putea să piardă uh, anumite venituri asociate în matriculării. Vreau să știu care e părerea dumneavoastră în acest sens. De asemenea, noua propunere um, se referă și la administrațiile naționale, administrațiile naționale care sunt în situația de a accepta reduceri la, în veniturile la buget și care poate n-ar dori să renunțe la taxe de matriculare. Vreau să știu cam ce se întâmplă oare în statele membre și care sunt chestiunile fiscale. Și cred că e important să discutăm despre autovehiculele închiriate în, în leasing. Ați menționat uh, problema fumului uh, vulcanic din Islanda, unde oamenii a trebuit să uh, recurgă la mașină pentru a se întoarce sau să ajungă unde voiau să ajungă. Uh, deci cred că trebuie într-adevăr să ne gândim la aceste lucruri și să încercăm să găsim niște soluții. E clar că propunerea comisiei asta dorește. Mulțumesc pentru că avem această dezbatere și îmi pare rău că nu sunt mai mulți colegi care să participe, dar e un subiect foarte important pentru comisia noastră. Mă bucur că avem și reprezentantul Comisiei de Transport aici. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Ruile. Bun, eu aș dori să fac uh, câteva comentarii. În primul rând vreau să îl, mă adresez domnului Lewis, care s-a referit la capacitatea uh, companiilor de leasing și închiriere de a folosi uh, dispozițiile directivei. Vă dau ocazia să răspundeți puțin mai târziu. Deci de a posibilitatea de a utiliza uh, mașini transferate din alte țări și de a le închiria, implicații, da? ar fi următoarea. Pentru a rezolva o problemă care pare a fi o problemă internă în statele membre, uh, se introduc niște restricții asupra serviciilor. Uh, deci spunem că statele membre aplică niște măsuri discriminatorii, restricții discriminatorii uh, Uh, nepermițând uh, societăților de leasing și de închiriere să utilizeze vehicule înmatriculate, înmatriculate într-un alt uh, stat membru. Uh, e o chestiune foarte problematică, că trebuie să înmatriculezi uh, vehiculul într-o țară dacă vrei să-l utilizezi acolo și apoi dacă îl muți într-o altă țară trebuie să-l reînmatriculezi acolo, să-l radiezi în cealaltă țară. Uh, e o problemă care se leagă și de directiva serviciilor și e un obstacol în calea serviciilor. Vreau să știu care e părerea dumneavoastră. Um, mi se pare că poate nu e cea mai bună uh, soluție cea propusă de comisie, dar aș a, vrea să aud părerea expertului. În al doilea rând, tehnologia de recunoaștere automată a fost foarte interesantă, dar n-am văzut legătura între acest subiect și reînmatriculare. Oare ar trebui să avem mai multe date fotografice care ne-ar ajuta să gestionăm mai bine integritatea sistemului? Știu că vom vorbi puțin mai târziu despre siguranță și chestiuni de criminalitate transfrontalieră. Poate că ați putea să ne spuneți care e legătura. Domnule Manders, doriți să adresați și dumneavoastră întrebări înainte să le dau ocazia experților să răspundă? Da, mulțumesc. Se leagă de ultima dumneavoastră întrebare. Am invitat uh, cei mai buni tehnicieni în momentul de față pentru că există o există teama oamenilor că dacă simplificăm procesul de înmatriculare sau reînmatriculare, uh, vor exista problemele legate de autovehiculele um, furate, Uh, și că nu vor, mai fi nu, nu vor mai fi posibilități de control adecvate. Deci de-aia am invitat tehnicienii ca să ne arate că există posibilitățile. Dar întrebarea este ce înseamnă acest lucru pentru sfera privată a oamenilor. Pentru că, pe de o parte, vrem control, nu vrem să, ne, să lăsăm să circule autovehicule furate, dar, pe de altă parte, vrem să protejăm sfera privată a oamenilor. Și, în al doilea rând, pentru că vorbim și cu reprezentantul Comisiei, domnul Gorca, care a spus că avem nevoie de un nivel uh, european, o bază de date europeană. Vreau să știu dacă Vreau să știu dacă se pot conecta uh, tehnologiile și bazele de date de control, de imagini, uh, video și uh, de fotografii, dacă se poate conecta acest sistem la uh, sistemul uh, european, la această bază de date europeană. Mulțumesc. Domnule do- doriți să interveniți și dumneavoastră? Sau dacă nu, vom reveni puțin mai târziu. Uh, deci uh, am să încep cu domnul Gurca și rog pe fiecare dintre invitații noștri să răspundă și să încerce să se încadreze într-un minut. Cam așa, ar fi foarte util. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru întrebări. Am să încep uh, cu ele în ordine cronologică. În primul rând, termenul de patru săptămâni pentru reînmatriculare. E adevărat că situația variază între statele membre. Nu există un termen unitar pentru reînmatricularea vehiculului nou. În anumite țări e două săptămâni, în alte țări e mai mult. Noi am propus patru săptămâni pentru a da suficient timp celor care cumpără un vehicul într-o țară străină să-l aducă acasă și există o legătură Bun, vrem să, practic, să acoperim uh, perioada între cumpărare și reînmatriculare, astfel încât oamenii să fie liniștiți că vor putea cumpăra un vehicul și îl vor putea înmatricula în termen legal, um, într-un mod uh, relaxat, fără să trebuiască să se grăbească. Apoi, în ceea ce privește asigurarea auto. E adevărat că asigurarea obligatorie auto nu este inclusă în propunere ca premisă pentru înmatriculare, nu e menționată ca un motiv de refuz din partea statelor membre și, din nou, uh, acest criteriu nu este unul comun între statele, în statele membre și um, nu există o cerere ca asigurarea să aibă loc înainte de înmatriculare, uneori se poate face după înmatriculare și nu vrem să impunem prin această măsură de armonizare, să impunem ca în țările unde nu există această cerință să devină obligatorie astfel încât toată lumea să trebuiască să-și asigure vehiculul înainte de înmatriculare. Există dispoziții separate, așa cum ați spus, există o directivă referitoare la asigurarea auto și aceste dispoziții trebuie să fie aplicate în mod adecvat, dar nu credem că prin intermediul acestui instrument se trebuie ele aplicate. Întrebarea referitoare la perioada de șase luni și veniturile la bugetele statelor membre, dacă am înțeles bine întrebarea, implicațiile bugetare ale propunerii. Am încercat să vă explic că această propunere nu aduce atingere sistemelor fiscale ale statelor membre. Deci perioada pe care o acordăm celor care își mută mașina împreună cu reședința lor obișnuită, acest lucru nu afectează deloc uh, dreptul statelor membre de a decide când anume să taxeze autovehiculul. Deci respectăm aici uh, suveranitatea statelor membre și uh, în ceea ce privește chestiunile legate de fiscalitate, nu credem că această propunere are vreo implicație asupra bugetelor statelor membre. În ceea ce privește baza de date și dacă putem să facem o legătură cu aceste fotografii pe care tocmai le-am văzut, Anexa la propunere intră în detalii cu privire la punctele care trebuie să fie incluse în baza de date și care ar trebui să fie accesibile uh, statelor membre la reînmatricularea autovehiculului. Punctele sunt obligatorii în cele mai multe cazuri. Întrebarea dacă toate aceste puncte sunt aici deja sau uh, ar putea fi adăugate mai multe sau sunt prea multe, e o, uh, o chestiune care poate fi dezbătută și conform uh, propunerii schimbate de comisie, uh, bun, propunerea comisiei uh, se schimbă în funcție de progresul tehnologiei, e o chestiune de discuție și de flexibilitate. Mulțumesc. Doamna May, Mulțumesc. Vreau să mai, mă mai refer încă o dată la termenul de patru săptămâni. Dacă vă uitați la avizul nostru, veți vedea că um, m-am referit și eu la cele două termene, cel de patru săptămâni și cel de șase luni. Mi se pare că termenul de patru săptămâni este puțin cam lung. Credem că două săptămâni e suficient. Uh, pentru ca acest uh, număr de înmatriculare temporar să fie foarte specific legat de acest uh, de transfer și să nu existe posibilități de abuz și, de asemenea, termenul de șase luni credem că ar trebui să fie redus la trei luni, tocmai pentru a evita potențiale abuzuri. Um, de asemenea, um, ați menționat și chestiunea radierii când v-ați referit la baza de date. Vreau să știu dacă se va putea face radierea în mod sigur prin utilizarea acestei baze de date. Aș dori să știu acest lucru. Și în, în afară de asta, noi uh, în continuare susținem că cel puțin în statele membre în care este obligatorie asigurarea ca premisă pentru înmatriculare, acest lucru să rămână în continuare la fel. We didn't have a second round of questions for the Commission, so but I think Mr. Acum putem să avem o a doua rundă de întrebări. Domnule Manders, dacă mai aveți întrebări pentru comisie. să mai întâi dăm cuvântul domnului Luis. Da, domnule președinte. Acum regulile nu permit folosirea în scop comercial într-un stat membru a unor mașini înmatriculate în alt stat membru. Această perioadă pentru rematriculare de șase luni pentru a reduce costurile nu ni se pare a fi perioada optimă. În ce privește pierderea de venituri, eu cred că de fapt se creează un nou venit pe statele membre pentru că câștigă TVA-ul pe închirieri. Și acest lucru este valabil și pentru vehiculele care traversează frontiera în mod, uh, pentru o perioadă scurtă. Și ceea ce se propune ar rezolva problema acestor vehicule în leasing care se mută dintr-un stat membru în altul. Echipa de la Brainport, nu știu dacă ați primit întrebări. Da, domnule președinte, mai întâi, cred că aveți nevoie de o, o, vânzători de încredere și de calitate. Trebuie să existe de asemenea și o listă neagră a celor care nu respectă regulile și ar trebui să, să aveți și camere cu senzori buni. trebuie să luptăm și împotriva furturilor, pentru că am reușit să ajungem de la 74 la uh, o cifră de 4 în ce privește uh, aceste acte, dar nu, din păcate nu mai avem uh, mult timp la dispoziție pentru că trebuie să ne chem la orele 12.30. Acum Trecem la aspectele mai precise, mai specifice legate de reînmatriculare și mă bucur să pot urez bun venit domnului Iocan Hackenberg, care este uh, director general uh, la autoritatea olandeză pentru transportul uh, uh, rutier și ni se va vorbi și despre mai multe date de paze care există deja, pentru că se face schimb de informații de asemenea, știm că există o intervenție în ce privește uh, furturile de mașini și transferul acestora dintr-un stat membru în altul și ca atare domnul Ken Weckhuizen uh, de la Poliția Federală Belgiană ne va vorbi despre acest lucru. Și după ce vom asculta pe cei doi invitați, vom avea o nouă posibilitate de a pune întrebări atât invitațiilor din primul panel cât și celor din cel al doilea panel uh, nu se aude intervenția vorbitorului. Da, cum spuneam, sunt director general la Autoritatea Olandeză pentru Transportul Rutier. Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat și mulțumim președintelui Comisiei IMCO, domnului Harbour și membrilor Parlamentului. Suntem o organizație publică și suntem răspunzători pentru trei activități. Înmatricularea, permisele de conducere, aprobarea uh, autovehiculelor și uh, verificarea uh, certificatelor și a inspecțiilor tehnice. Există foarte multe autovehicule în Uniunea Europeană. În calitatea noastră de autoritate de matriculare trebuie să subliniez acest aspect. Comerțul intraeuropean cu mașini în Uniunea Europeană a luat multă amploare. 20% din cele 500.000 de mașini pe care le matriculăm în, în um, țările de jos în fiecare an, 20% provin din alte state europene. Principalele noastre griji este, principala noastră grijă este să combatem frauda, ă, criminalitatea legată de autovehicule și să contribuim la siguranța pe drumuri. Și tocmai pentru că suntem o agenție de stat, ă, costuri reduse, eficiente și servicii de calitate pentru cetățenii noștri sunt pentru noi adevărate provocări. Odată cu această nouă reglementare în ce privește transferul, de autovehicule, sperăm să putem să ne atingem în continuare aceste obiective. De aceea salut această inițiativă. Este deosebit de important ca înmatricularea într-un alt stat european să devină mai ușoară, nu numai din punct de vedere al autorităților, ci și pentru cetățeni care sunt din ce în ce mai mobili în sânul Uniunii Europene și care cumpără o mașină într-un stat membru și apoi vor să o transfere într-un alt stat membru. Acest acest lucru ar fi mult mai facil pentru cetățeni dacă procedura ar fi foarte simplă. Și uh, cred că uh, uh, simplificarea legislației în ce privește transportul de autovehicule va fi în interesul ambelor părți schimbul electronic de date în ce privește autovehiculele va fi uh, o bună modalitate de a facilita reînmatricularea autovehiculelor. Astăzi, pentru prima oară, vorbim despre acest schimb de informații. De 20 de ani, statele dau informații despre autovehicule în contextul luptei împotriva uh, furtului de mașini, a diferitelor tipuri de uh, trafic și acest schimb de date electronice se face în cadrul sistemului Eucaris. Autoritatea noastră este una dintre membrele fondatoare ale Eucaris și ar fi o idee foarte bună să folosim acest sistem unic în contextul proiectului de regulament despre care discutăm astăzi. Ca să vă explic mai bine sistemul, aș vrea să vă um, arăt un mic film.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 So you have seen something about the... Deci, ați văzut cum funcționează sistemul Eucaris, ceva ce nu s-a spus în film. Avem schimb de date și în ce privește polițele de asigurare. Așa cum ați putut constata, este foarte important să ne folosim de această bază de date pentru că a fost testată de ani de zile a fost folosită pentru mai multe directive și regulamente europene deja, dar ea nu este încă menționată în propunerea Comisiei. Se menționează doar uh, o aplicație software, dar de ce să fie puse la punct una nouă dacă ea există deja? Reducerea costurilor este un subiect de actualitate acum și nu doar în țările de jos, ci și peste tot în Europa și în organizațiile europene folosirea infrastructurii existente și a facilităților existente mi se pare modalitatea cea mai simplă de a reduce costurile. Alte argumente pentru refolosirea Eucaris este faptul că este un sistem simplu de folosit, flexibil, se pot schimba uh, uh, funcționalitățile, pot fi adăugate uh, funcții noi și acest lucru s-a dovedit în ultimii 20 de ani. Deci, mi se pare de la sine uh, înțeles că putem să folosim EUCARIS pentru acest regulament. Știți că fiecare uh, mașină are acest certificat de înmatriculare și, de asemenea, cartea tehnică. Și propunem să folosim aceste date uh, în ce privește autovehiculele uh, Um, exportate și importate. Iar ce privește kilometrajul, există multă fraudă cu kilometrajul. Uh, în jur de 150 de milioane de euro se pierd din cauza acestui tip de fraudă. Or, eu cred că și acest lucru ar putea să fie uh, controlat datorită datelor uh, introduse în baza de date EUCARIS. Mulțumesc și mulțumim și pentru filmuleț da, cred că e tipic pentru un olandez să, să te filmezi pe o autostradă uh, și să te bată vântul. Acum că am înțeles cum pot să fie folosite aceste date, am să dau cuvântul reprezentantului poliției belgene ca să ne spună timp de 10 minute cum sunt folosite datele pentru a lupta împotriva furtului de mașini? Yes, no da, mulțumesc, domnule președinte. Titlul prezentării mele este Simplificarea transferului autovehicolor motorizate între statele membre. Cu asta suntem de acord, însă e nevoie de controle suplimentare. A, ca și introducere, aș vrea să spun câteva cuvinte despre mine. Sunt ofițer de poliție și uh, mă ocup și de rețeaua uh, import-export uh, de mașini rețeaua CARPOL și 24 din 27 de state membre participă la această rețea Eurocarpol. Am condus un studiu în 2010 pentru rețeaua Carpol, tocmai despre modul în care sunt furate mașinile în Uniunea Europeană. Și acest studiu a dus la uh, concluzii la nivel de Consiliu pentru a avea un sistem cât mai bun de detectare a acestor traficuri uh, de mașini. Atunci, care este problema în ceea ce privește numărul de mașini care sunt furate în Uniunea Europeană. Spre exemplu, în 2011, în continuare avem 653.827 de autovehicule care au fost furate, din care jumătate nu au fost regăsite. Situația a fost și mai proastă. La un moment dat se depășise un milion de mașini furate, dar 600.000 e deja o cifră importantă. Se pare că există grupuri profesioniste care utilizează mijloace foarte perfecționate și sofisticate pentru a fura, fura aceste mașini și pentru a uh, scăpa de sistemul sistemele de detecție uh, pentru a se asigura că uh, noul stat membru unde ajunge uh, respectiva mașină pentru înregistrare, poliția nu va detecta acest furt. Există foarte multe sisteme de verificare în Uniunea Europeană, s-au făcut multe la acest nivel, însă, din păcate, aceste sisteme sunt aplicate doar în mod parțial. Avem articolul 102a Schengen, care ne permite să verificăm sistem, în sistemul de informare, în SIS, sistemul de informare uh, Schengen pentru mașini, însă doar 14 uh, state membre au semnat acest uh, document, 9 au semnat doar acest document, lucru important, mă voi referi la el în următorul diapozitiv și uh, 9 uh, state membre doar în mod sistematic fac aceste verificări. Celelalte se uh, mulțumesc cu câteva verificări din când în când. Uh, știți acum ce înseamnă Eucaris. Într-adevăr, e un instrument foarte bun. Vă mai explic încă o dată cum funcționează și statele membre ar trebui să îl utilizeze la maxim. Apoi mai avem și verificările tehnice. În ceea ce privește numărul de identificare al vehicolului și există anumite modificări ale acestui număr de identificare. În unele state membre există firme private care sunt angajate, spre exemplu în Slovenia, pentru a verifica aceste numere și uh, funcționarii și fac aceste falsuri în ceea ce privește numerele de matriculare și astfel chiar și uh, persoane care lucrează în autoritățile competente de verificare a acestor numere nu sunt în măsură să le depisteze. Ce putem face? Dacă nu există o verificare la biroul de înregistrare, de matriculare în statul membru respectiv, atunci uh, poți să înregistrezi o mașină furată fără niciun fel de problemă. Și deci ce nevoie de o implementare completă a sistemului și a instrumentelor care există deja în sistemul de informare Schengen. Deci putem utiliza acest sistem. Iată o primă posibilitate. O a doua posibilitate ce poți să faci? Poți să modifici numărul de uh, al mașinii și să adaugi o cifră. În loc de 5 cifre, să ai 6. Și dacă se face, știu eu, o alertă în sistem în ceea ce privește un număr de matriculare cu șase cifre și tu ai mai adăugat două cifre și ai opt dintr-o dată, evident că acel număr nu poate fi depistat. Și uh, doar dacă se depistează această modificare se pot face uh, verificări aprofundate. Poți utiliza Uh, documente false de înmatriculare, documente fictive, care sunt pur și simplu fabricate. Și în acest sens, Eucaris poate fi de ajutor, pentru că se poate verifica numărul corect de, uh, al certificatului de înmatriculare. O altă posibilitate este să clonezi anumite autovehicole. Spre exemplu, documentele există, dar utilizezi un, un vehicul similar cu acele documente. Deci identitatea vehiculului respectiv este o identitate furată, însă documentele sunt corecte. Deci, vehiculul nu a fost furat, vehiculul original. Deci, de, asea, de aceea informațiile nu apar în sistem. Uh, dar pentru fiecare dintre aceste situații avem o soluție și anume ca verificările să fie sistematice și făcute de fiecare dată când e necesar. Apoi, un alt aspect în momentul în care nu se fură documentele de înmatriculare, dar pot să existe o alertă în ceea ce privește aceste documente și care ar putea fi descoperite astfel într-un, într-un, într-o situație de verificare în sistemul SIS Schengen, uh, pot exist, se poate acorda vehiculului respectiv o nouă identitate. Dacă el merge într-o țară care nu utilizează astfel de registru, se poate spune că da, e o mașină nouă, o mașină nouă, nu știam că ea este asigurată, nu există nicio alertă, nicio problemă și deci uh, chiar și în acest caz trebuie să fiți la curent cu statutul autovehiculului respectiv și se poate verifica, spre exemplu, în, eu, Eucaris. Dacă e vorba, spre exemplu, de o mașină accidentată, da, și acolo se pot face verificări și uh, dacă uh, oamenii care uh, uh, vor să matriculeze această mașină și contactează, știu eu, poliția, ai bine, autoritățile trebuie să facă o astfel de verificare. Apoi, mai există și o altă listă, o listă a fraudelor, care de asemenea poate fi uh, consultată și am observat că acest lucru apare din ce în ce mai mult în ultimii ani. Deci, e vorba de fraudă care intervine la nivel de leasing, de închirierea mașinilor. Și mașinile sunt închiriate, mergi cu ele în străinătate, deci sunt furate și încerci să le înmatriculezi din nou, ca și cum ar fi ceva normal. Și astfel, poți să ai un document de vânzare fals uh, și astfel poți să înregistrezi această, acest autovehicul, poți să-l matriculezi. Apoi, se pot obține de asemenea și certificate de matriculare temporare. S-a întâmplat acest lucru cu numere de matriculare din Germania, care sunt utilizate pentru a Uh, disimula, pentru a ascunde originea uh, autovehiculului respectiv. Acesta poate fi astfel uh, înmatriculat în mod temporar și după câțiva, câtva timp uh, societatea sau firma de leasing va semnala dispariția autovehiculului respectiv și se poate, dacă se face o astfel de verificare în sistemul SIS, se poate găsi uh, informația și de multe ori se constată că autovehiculul respectiv fusese prezentat ca fiind un autovehicul nou și fusese recent înmatriculat. Dar, de fapt, ce putem să ne dăm seama dacă se face uh, verificarea respectivă. Spre exemplu, se poate ajunge la un, o situație în care o mașină italiană este adusă în Belgia și se cere o imatriculare, însă uh, Metoda aceasta de lucru poate fi contracarată dacă se verifică istoria respectivului autoturism, uh, dacă a fost accidentat, neaccidentat, se, se pot face astfel de verificări. Și deocamdată aceste verificări se figurează la anexa uh, propunerii de regulament și aceste, document, aceste verificări vor fi implementate și vor deveni uh, deci obligatorii. Va fi pentru prima dată că vom avea astfel de documente obligatorii dincolo de verificările care se pot face în SIS și în EUCARIS lucru care ne va permite să avem o verificare sistematică în Uniunea Europeană. Și asta ce înseamnă? Ce înseamnă că vom îngreuna viața celor care uh, astfel fraudează și vom avea astfel o mai bună funcționare a industriei în domeniu. Mulțumesc pentru atenție și mulțumesc pentru oportunitatea aceasta de a lua cuvântul pe această temă și pe partea, aș spune eu așa, din umbră a întregului sistem. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare, care a fost una extrem de practică, cu informații uh, foarte concrete de, pe, de la fața locului, de pe teren. Bun. Știu că acum putem pune întrebări. Acum avem timp la dispoziție pentru întrebări. Aș dori să știu dacă dumneavoastră, domnule raportor, doriți să începeți. Sau poate o colegă. Că și domnul Robert mai dorește să intervină, ni s-a alăturat. Domnul Mandels, Mulțumesc, domnule președinte. E foarte uimitor să vezi cum belgenii se implică în acest raport. Actually, two questions. One overall question. Is it possible? Am două întrebări. Unu, e posibil să avem aceste camere inteligente conectate la Eucaris, așa cum am întrebat? Astfel încât calculatoarele să verifice automat, nu oamenii din spatele ecranului. Deci calculatoarele să verifice direct numărul de înmatriculare în sistemul Eucaris. Asta ar fi o întrebare. Astfel încât să putem automatiza controlele cât mai mult posibil și în al doilea rând când vorbim de înmatricularea temporară, întrebarea mea este, e posibil să îmbunătățim înmatricularea digitală, astfel încât să nu mai avem nevoie de o înmatriculare temporară. Deci cumpere o mașină, o înmatriculezi într-o țară și din acel moment, pentru că și întrebarea lui Catherine a, merge în această direcție, statul membru în momentul în care vede la nivel digital în matricularea, de acolo trebuie, de la momentul respectiv, trebuie să plătești taxe. Deci să nu mai existe înmatriculare temporară și să nu mai existe nicio zonă gri. Deci dacă am putea să utilizăm uh, metodele tehnice pentru a evita înmatricularea temporară. Și ce se întâmplă cu cele șase luni în care ai plătit deja, spune președintele? Autoritățile publice nu au sisteme de rambursare, dar au sisteme de colectare a banilor. Domnule Schwab, doriți să interveniți? Da, domnule președinte. Vreau să adresez o întrebare reprezentantului care ne-a prezentat acest video frumos. La Eucaris se pare că nu toate statele membre participă. Nu prea reușesc să înțeleg de ce. Deci întrebarea mea este, e adevărat că nu toate statele membre participă la Eucaris și aș putea să ne explicați de ce? Da, da, am văzut acest lucru în film, dar și eu vreau să adresez o întrebare și cred că domnul Gorgă se așteaptă această întrebare, și anume reprezentantul comisiei. Așa cum a spus domnul Hackenberg, acest lucru nu este menționat în propunere, dar există idei în această propunere cu privire la schimbul de date. Întrebarea este... Bun, știu că statele membre vor dezbate această chestiune um, și anume de ce nu ar trebui utilizat Eucaris pentru schimbul de date și sunt sigur că aveți niște răspunsuri. Doamna Styler. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, vorbitorilor, uh, experților. Și eu aveam întrebarea menționată de Toin Mandel, și anume 14 state membre participă la Eucares. Unii dintre noi nu suntem parte din Schengen. E interesant, pentru că în video Mm, vedem că Islanda și alte țări sunt implicate, care nu sunt uh, membre ale Uniunii Europene, deci care sunt implicate în această cooperare. Ați menționat faptul că doar jumate din autovehicule furate sunt recuperate. Și poate am putea să obținem mai multe informații în acest sens. Există state membre uh, care recuperează vehiculele Uh, într-o măsură mai mare decât altele. E vorba de cooperare polițienească aici, am văzut uh, cooperarea electronică. Um, există oare exemple pozitive și uh, pentru o colaborare mai bună, pentru eventual a, eve- a preveni furturile înainte și fraudele înainte să aibă loc? De asemenea, poate că am putea să uh, obținem informații cu privire la grupurile criminale care operează în statele membre. Vă mulțumesc pentru aceste informații, pentru că vedem că e posibilă această cooperare prin mijloace electronice Uh, dar trebuie să ținem cont și de chestiunea de protecție a datelor. Vă gândiți la aceste lucruri? Pentru că e vorba de chestiuni care apar uh, în, uh, în astfel de sisteme de control. Mulțumesc! Heidi. Mulțumesc eu, vreau doar să vă mulțumesc și domnului Mandels pentru raportor, pentru acest început foarte bun. Cred că e foarte bine ca la, de la bun început să avem toate aceste informații. Deci mulțumesc încă o dată pentru organizarea acestei discuții. <clears throat> Ja, danke, Herr Vorsitzender. Uh, möchte mich... Domnul Obermeier, mulțumesc, domnule președinte. Da, vreau și eu să particip la discuție. La începutul prezentării la începutul filmului despre Eucaris uh, am ajuns, deci n-am uh, primit toate informații, n-am prins toate informațiile, dar m-ar interesa să știu um, ce se întâmplă cu consecințele financiare um, pentru că e important de știut uh, ce se va întâmpla în momentul în care uh, Uh, vom avea aceste norme. Ce se întâmplă din punct de vedere financiar? M-ar interesa uh, să aflu de la mm, colegul nostru de, de la Poliția Belgiană, care ne-a explicat lucrurile din punct de vedere practic. Aș dori să știu dacă oare aceste informații care se găsesc, uh, pe care le-am văzut, ar putea eventual să fie um, detaliate, astfel încât uh, autoritățile să vadă toate uh, detaliile? aș vrea să știu care ar fi nevoile din punct de vedere practic, ce fel de uh, recomandări ați putea să ne dați, ce am putea să facem pentru a vă ușura și um, a vă eficientiza munca. Mulțumesc! președintele. Da, dar și eu sunt raportor din umbră și eu voiam să spun ceva, dar uh, dumneavoastră aveți cuvântul întâi. Da, mă gândeam și eu la Eucaris. Vreau să știu cine este proprietarul uh, Eucaris și poate Eucaris să fie o organizație europeană? Acest lucru este foarte important. Pentru că dacă introducem conceptul în legislație, trebuie să știm dacă respectă legea, legislația în materie de concurență sau poate s-ar putea să fie eventual Comisia sau instituțiile europene proprietarii uh, Eucaris. Președintele, da, da, da, da, poate statele membre vor, vor dori să păstreze ele însele uh, posibilitatea de a uh, deține uh, Eucarist. Deci trebuie să fim foarte prudenți aici. În orice caz, vreau să revin, dacă se poate, la între, prezentarea foarte interesantă a uh, expertului uh, din partea poliției, care a vorbit despre frauda numărului de identificare al vehiculului. E o chestiune foarte interesantă. Uh, e vorba de o renumerotare, practic, pentru că în momentul de față um, numărul de identificare este vizibil pe parbriz sau într-un loc autovehic- din autovehicul unde inspectorul poate să-l vadă sau uh, polițistul. Dar uh, e clar că sunt uh, tot felul de metode tehnologice, uh, de exemplu, identificarea RFID, care uh, poate, care este destul de greu de ma- manipulat și mă întreb dacă există interese în utilizarea, de a utiliza astfel de tehnologii. Mai există cineva care dorește să adreseze vreo întrebare experților noștri înainte să dau cuvântul să răspundă? Dacă nu, am să invit pe domnul Hackenberg să începe sau să începem din partea dreaptă și apoi să trecem pe la fiecare expert uh, încheiând cu domnul Gurca. Deci domnul Beckheisen primul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Prima întrebare despre mai multe detalii. În 2010 am făcut un raport și uh, l-am uh, rezumat aici și dacă doriți pot să actualizez datele de acolo și să trimit comisiei dumneavoastră aceste date suplimentare. Da, poate că trebuie să uh, verific dacă nu cumva există anumite informații strategice pe care nu vi le pot transmite, dar marea lor majoritate nu au un statut de informație secretă. Acum, în ce privește numărul de identificare, da, e vorba despre alterarea, despre modificarea uh, fizică a uh, numărului de identificare. Faptul că trebuie să fie vizibil nu are mare importanță pentru noi căci uh, e foarte ușor cu o imprimantă să fabrici uh, un nou aptibild uh, sau un, un nou bucățică de plastic. Nu. În ultimii 10 ani au avut loc tot felul de discuții pe plan național în ce privește lupta împotriva acestui tip de uh, fraudă și la nivel european a existat o asemenea discuție. S-a vorbit despre un fel de tatuare a um, autovehiculelor cu niște particule microscopice. Știu că a existat însă multă ezitare din partea sectorului industrial de fabricat autovehiculelor de a folosi acest proces și deci s-a renunțat la el, mai există o cerere adresată Comisiei de a se studia o altă alternativă, dar știu că concret nu s-a ajuns la nimic. Și V-am răspuns astfel la întrebarea în ce privește falsificarea numărului de identificare al mașinilor? Da. Mulțumesc. Următorul invitat. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș vrea să răspund la uh, întrebarea cu privire la numărul de state membre care participă la Eucaris. 14 este numărul cunoscut de toată lumea, dar între timp a existat tratatul Prum, în care se stipulează că Eucaris este obligatoriu. Deci că toate statele membre trebuie să folosească Eucaris. Și acum s-a dat un imbold uh, participării la Eucaris. 19 state participă în mod activ și alte șase țări doresc să se conecteze la sistem, lucru care va avea loc anul acesta și Alte două țări încă nu au hotărât dacă vor să folosească uh, eucarist, dar sunt obligate să o facă din cauza tratatului prum. Deci ceea ce înseamnă că vom avea în total 29. Am răspuns. A doua întrebare. Cine este proprietarul eucarist? Cine finanțează? Există un tratat Statele membre sunt proprietarii și și participanții și Consiliul de Administrație al participanților hotărăște uh, cum se finanțează sistemul, dacă acesta trebuie să evolueze, să fie modificat. Am spus că este un sistem foarte ieftin, costul total a fost de 700.000 de, mii de euro pentru fiecare stat membru, pentru că am uitat să spun că în temeiul tratului de la prun, fiecare stat membru deja plătește contribuții, ceea ce permite ca toată lumea să rămâne conectată în sistem. Ceea ce înseamnă în jur de 30.000 de euro uh, pe an pentru fiecare stat membru care participă la sistem. Cum spuneam, statele membre sunt proprietari, hotărăsc în ce privește uh, funcționalitățile sistemului. În ce privește conectarea cu aceste uh, camere de la vedere automate, știu că există deja asemenea uh, conexiuni. Nu știu dacă ele sunt automate, dar poate colegul meu poate să vă spună mai multe. Însă știu că la noi, în țările de jos, poliția este conectată, toate unitățile poliției sunt conectate la acest sistem și va fi și e foarte ușor să se aplice amenzi în cazul în care se dovedește că o mașină a fost furată sau nu are asigurare și așa mai departe. Sper că am răspuns la toate întrebările. Da. În ce privește Eucaris, nu există undeva un sediu, o agenție centrală? Nu, nu este un sistem central. Consiliul de administrație al participanților este, ca să spun așa, entitatea de, principal entitate de gestiune, însă se folosește această uh, rețea TESTAL, rețea europeană, dar nu este un sistem centralizat și pe un calculator există diferite aplicații, diferite programe, una pentru eucares, una pentru talatul prum, sunt 10-12 în total și trebuie să le instalezi. Și odată ce acestea sunt instalate pe propriul tău server din statul membru, trebuie să te conectezi la rețea și, datorită acestui soft, poți să ai acces la propriile tale date de bază și să hotărăști care sunt datele care pot uh, să fie apoi transferate în alte state membre. E foarte simplu. Un soft care te perm- îți permite să te conectezi la uh, întreaga rețea europeană. Da, vreau să mai adaug ceva. Atunci când am vorbit despre 14 state membre, era vorba despre cele, acele state membre care au aderat la tratatul în ce privește schimbul de informații. Nu am ținut cont de uh, prum, pentru că, de fapt, uh, temeiul juridic pentru uh, um, um, um matriculare, uh, um, permise de conducere nu este tratatul de la procuratul de la Prum, este mai degrabă pentru cooperarea polițienească, deci trebuia să adaug acest amănunt. Încă o propoziție. Din câte știu eu, nu este obligatoriu să semnezi tratatul ca să folosești Eucaris. Da, depinde de la un stat la altul, da. Cred că domnul de Gurca de la Comisie ne va putea lămuri în această privință. Domnule Mandas, mai aveți ceva de adăugat? față de ceea ce s-a spus deja. Revenind la uh, recunoașterea automată a plăcilor de, plăcuțelor de matriculare, cred că dacă uh, um, cuplăm acest sistem cu bazele de date existente deja, va fi foarte util pentru că foarte multe uh, um, operațiuni de verificare nu se mai fac uh, de către um, agenți, ci se fac în mod automat prin această fotografiere sau filmare. Deci nu cred că există vreo restricție în această privință. Da, camerele dumneavoastră de la vedere cred că uh, sunt uh, utile, mai ales dacă se poate e, uh, lua o fotografie a întregului autovehicul, nu numai a plăcii de matriculare, pentru că o placă de matriculare poate ușor să fie schimbată. Pot să-i dau cuvântul lui Jean-Louis Wills? Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să constat că uh, s-au făcut evoluții uh, uimitoare în ce privește reducerea uh, numărului de autovehicule furate, cel puțin am auzit acest lucru din gura colegului meu de la poliția belgeană. Pentru că noi uh, întotdeauna avem această problemă cu autovehicule care au fost închiriate și până la urmă sunt furate. Eu cred că trebuie să îmbunătățim uh, în întregile proceduri să facilităm viața consumatorilor și companiilor, dar să folosim și mai mult tehnologia pentru a reduce riscul de fraudă. Și eu cred că trebuie să permitem uh, companiilor de leasing să poată să ia măsură împotriva consumatorilor uh, uh, necinstiți. Și, în același timp, respectând cerințele cu privire la a, a, protejarea vieții private, să putem să a, luăm măsuri împotriva acestei categorii de consumatori. Mulțumesc, doamnă. Mai, mai aveți ceva de adăugat? Ich hätte noch zwei ganz kurze Anmerkungen. Aș avea două observații scurte de făcut. Una referitoare la tehnologii, despre care am auzit destul de multe, recunoașterea șoferului, recunoașterea numărului de matriculare. E foarte important ca uh, Uh, <clears throat> aceste tehnologii să nu încalce dispozițiile naționale referitoare la protecția datelor și, de asemenea, um, domeniul furtului și fraudelor, pe care îl urmărim și noi cu foarte mare atenție, vreau să menționez că schimbul de informații prin baze de date ar oferi o soluție uh, tehnică și urmărim cu foarte mare interes această evoluție. Mulțumesc! finally, I'll give Mr. Gorka a concluding word, and then I'll come back to the rapporteur shortly. Mulțumesc și în final să dau cuvântul reprezentantului Comisiei pentru a trage concluzii. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor pentru aceste prezentări care au fost deosebit de interesante. Apoi, în ceea ce privește Eurocaris, am să încep cu acest aspect. E adevărat că propunerea așa cum e în momentul de față, lasă deschis această posibilitate. Articolul 7 uh, uh, permite Comisiei să vină cu uh, anumite prevederi în ceea ce privește utilizarea acestor baze de date care pot fi utilizate în scopul acestui regulament. Deci, Comisia încă nu a hotărât să introducă în mod explicit Eurocaris în acest regulament și eventual rămânem deschiși să analizăm acest aspect pe viitor. Așa cum s-a spus, există o decizie a Consiliului din trecut care se referă doar la utilizarea euro, care sunt uh, diferite domenii. Însă asta nu ne împiedică să introducem eventual aceste idei și în această propunere. Și cred că cu siguranță Comisia va analiza diferite opțiuni pentru această bază de date și cu siguranță va fi în favoarea acelei opțiuni care ne va permite să fim eficienți și să scădem, să reducem costurile în ceea ce privește utilizarea acestor baze de date. Apoi, au mai fost și o întrebare în ceea ce privește certificatele temporare de înmatriculare, dacă eventual n-am putea să le eliminăm din sistem cu totul. Aceste soluții temporare, din punct de vedere practic, cred eu, s-ar putea să fie dificil, pentru că în momentul de față o astfel de înmatriculare înseamnă că statul membru în care se cere înmatricularea trebuie să elibereze noile documente, noile certificate. Și acest deci, statul membru în care inițial era matriculat autovehiculul trebuie să, înregi- să emită noile documente în numele noului stat membru unde, document, unde autovehiculul respectiv a fost mutat. Dar acest lucru s-ar putea să complice lucrurile. Și a mai existat și o întrebare de natură juridică pusă de doamna Mai în uh, discuțiile noastre. Într-adevăr că Uh, prin da, baza de date obținem informații în ceea ce privește perioada de validitate a certificatelor de matriculare și în ceea ce privește și certificatele de matriculare care au fost uh, suspendate, care au fost uh, radiate. Vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, aș dori să vă mulțumesc tuturor, fiecăruia în parte, pentru contribuțiile dumneavoastră valoroase la dezbaterea noastră și cu siguranță așteptăm cu nerăbdare să demarăm acest proces legislativ. Și acum m-aș adresa raportorului nostru. Uh, uh, ar fi bine să vă vorbesc și despre calendarul prevăzut pentru acest uh, document. Deocamdată e un calendar provizoriu, însă mi s-a părut bine să-l menționăm. Va trebui să ne aliniem calendarul de lucru și cu cel al Consiliului și să încercăm să armonizăm agendele noastre de lucru. Deci vă rog, domnule raportor, aveți ocazia să încheiați discuțiile pe această temă. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut o gamă largă de informații și de posibilități de a îmbunătăți situația pentru cetățeni, să le ușurăm viața cetățenilor. Și, evident, trebuie să găsim cele mai bune soluții pentru a vedea cum putem introduce controlul necesar. Experții au spus că e posibil să facem acest lucru, e posibil să întărim uh, controlele și asta depinde de ceea ce hotărâm noi la nivel european și mă bucur să aud asta. Aș putea să preiau cuvintele doamnei Heidi Rule, care spunea că da, e bine că avem această informație și vom vedea cum anume putem îmbunătăți uh, propunerea comisiei uh, în momentul de față și uh, a, dacă nu mă înșel, a existat și o solicitare din partea uh, părților implicate în ceea ce privește corespondența aceasta care trebuie să existe între placa de înmatriculare și numărul de înmatriculare al vehiculului. Și dacă această concordanță nu există, atunci se poate vedea că există o problemă cu autovehiculul respectiv, eventual e furat. Și atunci, înainte de a completa documentele, se poate face această verificare. Pentru că aici e vorba de multe sume în joc. Apoi, din punct de vedere penal, prin acest regulament, noi putem rezolva foarte multe probleme și cred eu că e un regulament care poate uh, să fie foarte util. Colegii au încercat uh, să ne dea informațiile necesare pentru anumite articole și asta prin diferitele asociații la nivel național, din Germania, din fiecare țară are un astfel de echivalent. Uh, doar pentru a ne arăta că piața internă poate fi în continuare finalizată, îmbunătățită și e foarte bine să transmitem aceste informații. Apoi, calendarul despre care ați vorbit dumneavoastră. Am discutat deja acest lucru cu secretariatul. Eu nu am calendarul în fața ochilor acum. În principiu, noastră îl știți. Însă mi se pare că este deja fixat, stabilit, nu știu pe de rost, dar dacă nu mă înșel, avem ceva timp la dispoziție, pentru că mai sunt și alte aspecte pe masa de discuție și am hotărât să amânăm puțin. Și plecând de la toate aceste informații pe care le-am obținut deocamdată, eu cred că avem deja foarte multe deja sfaturi și uh, sugestii asupra cărora ne putem apleca și pe care le putem discuta cu toți raportorii din umbră și sper că statele membre vor coopera, pentru că ar fi așa de păcat, dacă ar fi atât de ușor să punem capăt acestor activități frauduloase, să nu se facă acest lucru pentru că nu există o cooperare între statele membre. Nu înțeleg motivele. Așa că poate am putea, prin acest regulament, să încurajăm, să încurajăm statele membre să coopereze. Președintele, bun, calendarul. După cum am spus, avem timp să mai finalizăm acest subiect. E nevoie de timp, deci trebuie să vă trimiteți raportul către uh, traducere pe 29 aprilie cel mai târziu. Deci timp berechet. Îl considerăm, îl analizăm pe uh, 30 mai și în principiu ajungem la o primă versiune în iunie și eventual ajungem să-l votăm în septembrie și în plen în octombrie. Din punctul meu de vedere, ar trebui să analizăm acest calendar și să vedem, pentru că va depinde și de felul în care se evoluează lucrurile la Consiliu și domnul Conor din partea Comisiei cu siguranță ne poate uh, da mai multe informații. Deci, oricum, avem timp la dispoziție și să vedem dacă eventual putem vota eu știu, poate chiar înainte de vacanța de vară. Dar pentru asta trebuie mai întâi să discutați cu raportorii din umbră și să vedem, pentru că, uitați, am avut deja o audiere, uh, avem deja informații vă, care vă pot permite să, uh, să stabiliți deja, să redactați deja raportul dumneavoastră până la următoarea audiere. În fine, asta rămâne de văzut, dumneavoastră sunteți cel care hotărăște. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Aș vrea să mulțumesc tuturor celor care ne-au ascultat astăzi pe internet. Și sunt convins că foarte mulți reprezentanți ai autorităților naționale și organismelor naționale de înmatriculare au uh, urmărit dezbaterea noastră. Și cu acestea fiind spuse, iată, încheiem ședința noastră în această dimineață. Ne vom întâlni din nou la ora 3. Și Uh, sper că domnul Șemeta va putea veni, domnul comisar va putea veni la uh, ședința noastră în această după-amiază. Mi s-a transmis faptul că este oarecum bolnav și nu e sigur că poate veni, însă să sperăm că va fi cazul. Oricum, vă mulțumesc tuturor și poftă bună!